Wrong button. Okay, colleagues, can I... Stimați colegi, haideți să reluăm lucrările înainte de a trece la următorul punct din ordinea de zi, raportul doamnei Ayala Sender. Aș vrea să salut un grup de vizitatori. Mi se, spa, mi se spune că e vorba despre experți europeni din uh, Saxonia Inferioară, din landul Saxonia Inferioară, la invitația doamnei Meissner. Bun venit uh, la Comisia pentru Transport și Turism. Bănuiesc că veniți uh, în tranșe, nu? Un prim grup, apoi un al doilea grup care veni mai târziu. V-aș uh, fi recunoscător că, ca primul grup să le spună celui de-al doilea grup că îi salutăm și le urăm binevenit ca să nu întrerupem dezbaterile. Sunteți bineveniți la noi astăzi. Este ultima sesiune a acestei comisii astăzi. Avem uh, lucruri interesante în ordinea de zi, așa că bun venit și sper ca vizita dumneavoastră să fie fructuoasă și plăcută. Oricum, încă o dată, bun venit la uh, acestui grup din Saxonia Inferioară. Următorul punct în uh, ordinea de zi, aplicarea transfrontalieră a normelor în domeniul siguranței rutiere, proiect de recomandare al doamnei Ayala Sender. Nu credeam că o să ajungem să trăim ziua, să discutăm acest subiect, dar uite că a sosit. Așa că aveți cuvântul, doamna Sender. Luată. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că e bine că ne întâlnim din nou aici pe marginea acestei teme care fusese abandonată de Consiliu ca și alte teme. Dar cred, haideți să vă aducem, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat dacă n-ați participat la toate problemele noastre din legislatura interioară. Uh, în martie 2011 sunt trei ani de când a fost înaintată directiva pe care o prezenta președinția franceză. Exista mult interes pentru ca împreună cu Parlamentul să punem capăt lipsei de pedepse adresată șoferilor care nu sunt rezidenți ai uh, țării respective și care încalcă normele de securitate, de siguranță rutieră, mai ales că nu există un sistem suficient de eficient pentru ca infracțiunile comise în afara țării de origine, în afara țării de reședință să fie penalizate. Uniunea Europeană a pus la punct un sistem de acorduri bilaterale, dar până în acest moment acest sistem nu a avut succes, mai ales pentru mobilitatea din ce în ce mai mare între statele membre aflați uh, și mai ales cetățenii aflați la volanul mașinilor lor. Comisia a făcut o propunere plină de înțelegere, nu neapărat uh, armonizarea pedepselor, cât mai ales o armonizare în sensul de a stabili un sistem de schimb de informații care să ajute autoritățile să pună la punct sistemul acesta pentru a ajunge la o sancționare a infracțiunilor. Parlamentul European și mulțumesc tuturor colegilor de atunci am răspuns la această nevoie ca propunerea Comisiei să fie îmbunătățită pentru ca toate statele membre, atât cele care sancționează uh, Uh, penal, cât și cele care sancționează civil uh, infracțiunile de la codul rutier, să aibă un sistem uh, unitar de sancționare. La momentul respectiv am pornit de la ideea că s-ar putea să apară și alte interese, ca alte um, infracțiuni care pot fi introduse, dar am ajuns la concluzia că era de preferat să se mențină patru infracțiuni propuse uh, de comisie, adică excesul de viteză alcoolemia în sânge, nefolosirea centurii de siguranță și nerespectarea culorii roșii a semaforului. Erau cele patru infracțiuni propuse de comisie. Infracțiuni care erau considerate ca atare în toate statele membre și care constituiau 75% dintre cazurile de accidente care duceau la moartea persoanei respective în Uniunea, respectiv, în Uniunea Europeană ideea fiind reducerea cu 50% accidentelor rutiere. La prima lectură, Parlamentul a menținut aceste infracțiuni, dar am încercat să creăm o procedură care să fie completă. Deci nu numai schimbul de informații, dar să a facem toți pașii necesari până a ne asigura că sancțiunea se aplică realmente, astfel încât șoferul să știe că Or, oricare din aceste infracțiuni va fi pedepsită, mai ales cele care sunt identificate prin radar, radar sau prin camera de luat vedere. Deci infracțiunile în care poliția a, îl reține pe conducătorul auto care trebuie să plătească amenda. Dar se folosesc aceste tehnologii pe care le cunoaștem pentru identificarea infracțiunilor. Deci la prima lectură, care a fost aprobată prin majoritatea membrilor Parlamentului, aproape că am ajuns la unanimitate, a fost această propunere de a menține cele patru infracțiuni valabile în toate statele membre și o procedură completă pentru a face protejarea datelor care sunt confidențiale și sunt date personale. Deci am ținut cont de ideea aceasta a protecției datelor individuale și, pe de altă parte, nevoia lărgirii informațiilor existente despre conducătorii auto pentru a ajunge, dacă vreți, la o mini-revoluție în ceea ce privește modul în care sunt afectați șoferii transfrontalieri. Bun, apoi, după această primă lectură, Consiliul atunci ne-a avertizat că întotdeauna statele membre care întotdeauna ne-au blocat sistemul, ideea de a ajunge la un spațiu comun de securitate rutieră, au început să creeze probleme. Și ni s-a prezentat următorul argument și anume, dat fiind faptul că această directivă ducea la o procedură penală, baza juridică de transport nu era corectă, mai ales dacă era vorba de alt tip de legislație și alt tip de implicații în statele membre. Și apoi, după adoptarea tratatului de la Lisabona, trebuia să mergem la o, un temei juridic care să meargă în ideea cooperării polițienești. Am vrut imediat să vedem ce se află în spatele acestui argument. Era întotdeauna un consiliu reticent față de orice propunere a Parlamentului care ar putea să aibă la orizont ideea posibilității de a merge spre armonizarea sancțiunilor sau infracțiunilor. Așa că imediat ne-am dat seama că față de propunerea ambițioasă a Parlamentului și care era cea care ar fi instrucționat măcar ca prim pas necesitățile atât ale poliției, jandarmeriei și autorităților, cu toate astea, Consiliul ne-a pus în cale foarte multe dificultăți. Știam că la Consiliu există o majoritate blocantă, așa că nu ne-am făcut iluzii, iar la sfârșitul președinției franceze ne-am dat seama că nu vom mai avea niciun fel de mișcare fiecare președinție a tot încercat să găsească o posibilitate ca dosarul acesta să fie din nou discutat. La Parlament am repetat mereu și am colaborat cu asociațiile victimelor cu, și acolo unde s-a putut tot felul de rezoluții și așa mai departe, dar la Consiliu lucrurile au rămas în același loc. Dar în iulie anul trecut, în 2010, președinția belgiană a avut un acces, uh, o ieșire de geniu, pentru că atunci guvernul nu le crea mari probleme, se puteau concentra pe problemele europene. Și mulțumim și le, suntem recunoscători pentru acest lucru. Deci președinția belgiană ne-a întrebat dacă ar exista posibilitatea de a bloca această temă uh, adoptând o alt, un alt temei juridic. Am fost foarte mulțumiți pentru că trebuie ca această problemă, problema siguranței rutiere, să rămână și să aibă un temei juridic în domeniul transportului, dar ne-am dat seama că nu se face nimic dacă nu încercăm o cale pe care Consiliul să rămână fără argumentul major și anume temeiul juridic. Așa că uh, am oferit președinției belgiene această posibilitate, această alt cale diferită pentru că era foarte clar, ajungeam în 2010, în momentul evaluării, dacă am atins obiectivul de reducere a numărului de victime ale accidentelor rutiere la jumătate și era evident că n-am ajuns la acest obiectiv, că obiectivul n-a fost îndeplinit. Deci era o presiune din ce în ce mai mare, presiunea cetățenilor europeni de a reduce numărul de victime din accidentele rutiere. Așa încât Ținând cont de această propunere, am manifestat deschidere față de propunerea președinției belgiene. Președinția belgiană a avut o atitudine creatoare și multă voință de a atinge un scop și trebuie să recunoaștem că a reușit acest lucru. Au reușit să miște cumva lucrurile, să îndepărteze obstacolele, uh, s-au concentrat pe ideea celor spuse de Consiliu și anume să se găsească o alt, un alt temei juridic, adică pe baza cooperării polițienești, deși ar fi trebuit să fie în cadrul politicii comune de transport, iar în domeniul cooperării polițienești însă se lucra asupra altor aspecte cu instrumente care puteau fi utile. Cam aceasta a fost calea pe care s-a mers până acum. Astăzi avem pe masă o poziție comună, am pierdut foarte multe lucruri importante, dar cred că am câștigat și altele. Am câștigat faptul că, de fapt, Consiliul a făcut primul pas. Consiliul s-a pus de acord, cel puțin asupra acestui prim pas, adică să avem un instrument comun. În al doilea rând, Consiliul a lărgit cazuistica și cred că cei trei ani de discuții și de blocaje au dus la discuția anumitor uh, chestiuni, cum ar fi tema drogurilor. Deci sunt date fiabile, cel puțin așa ne-a spus Tispol. Apoi s-a introdus și uh, tema nefolosirii căștii de protecție la motociclete. Motocicletele sunt uh, astăzi unele dintre cele la care s-a redus mortalitatea cel mai puțin și apoi uh, ideea opririi pe banda um, interzisă, banda pentru, eu știu, siguranță sau pentru securitate, pentru că și acolo un vehicol oprit pe banda aceasta interzisă poate să creeze o serie întreagă de pericole și lucrul acesta poate fi identificat cu ajutorul camerei de luat vederi sau unei tehnologii. Și apoi folosirea ilegală a mobilului sau altor uh, dispozitive de comunicare. În unele state membre este interzisă folosirea telefonului mediului, uh, în altele însă nu. Deci cum este un element care duce din ce în ce mai multă preocupare la nivelul, este foarte important să vedem că a fost inclus de Consiliu. Deci sunt aspecte pozitive, iar acum o să ajungem la partea negativă. Ce s-a întâmplat, uh, inclusiv cu baza juridică? Baza juridică privind aplicarea, prin aplicarea um, tratatului de la Lisabona lasă afară trei state, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, care au posibilitatea de opt-in sau opt-out cu tratatul de la Lisabona. În momentul acordului cu, uh, realizat de președinția belgiană, Irlanda, Marea Unită au spus că doresc opt-in, deci doresc să intre în uh, negocierile acestei directive, însă a avut loc o dezbatere pe care o cunoaște foarte bine domnul Simpsons, unde nou guvern a avut capacitatea sau raționalitatea de a ajunge ca Marea Britanie să reparticipe la aceste negocieri un, și un, să aplice pedepsele convenite în cazul uh, acestor infracțiuni. În Irlanda, situația politică nu le-a permis să facă acest lucru, deși ei și-au manifestat intenția de a ajunge la optin, iar în Danemarca lucrurile sunt așa cum sunt, să sperăm însă că prin acorduri bilaterale poate vom reuși să punem lucrurile pe picioare. Asta este una dintre primele slăbiciuni importante ale acestui sistem, pentru că îl afectează procedura întreagă pe care am prevăzut-o noi în prima lectură, de la schimbul de informații până la finalul aprobării sancțiune, care trebuia să se facă în toate statele membre pentru ca șoferul să fie inclus în sistemul statului membru de origine pentru ca să poată să plătească pentru infracțiunea respectivă, deci nu, sistemul acesta nu a funcționat, așa încât uh, Consiliul a rămas numai cu prima parte și anume schimbul de informații că acesta este obligatoriu și pune în mișcare sistemul pe care și îl organizează fiecare stat membru. Nu știm cum se va face acest lucru, Consiliul nu a trecut mai departe, deci avem acest handicap în acest moment. Deci Parlamentul prevăzuse o procedură întreagă, iar în momentul acesta Consiliul a reușit doar să accepte schimbul de informații. Dată fiind situația, care este propunerea pe care o face raportorul dumneavoastră? Plecând de la faptul că sunt optimistă uh, din fire, ce am prevăzut? Încercând să realizăm un echilibru între factorii pro și factorii contro să avem în acest moment un obiectiv să reducem cu jumătate numărul de cazuri mortale în accidentele rutiere în Uniunea celor 27, plus vrem să reducem și numărul de răniți. Suntem într-un moment cheie avem la dispoziție instrumente noi pentru reducerea acestui număr de victime, deci nu mai putem aștepta ca măcar să facem acest prim pas care să pună în funcțiune un sistem, un sistem care cred că poate să servească să fie un sistem dinamic între au, și să adune la oaltă autoritățile rutiere care pot funcționa proactiv într-un viitor nu foarte îndepărtat ne va putea ajuta să cum prelungim acest sistem. Deci raportorul dumneavoastră încearcă acum să ajungă la un acord, dacă este posibil, cu Consiliu pentru a pune în mișcare acest sistem. Este foarte adevărat că raportorul dumneavoastră crede că i-am mințit pe cetățeni dacă le-am spune că propunerea Consiliului este ceva util pentru ceea ce cred ei că ar fi util și anume prevenirea lipsei de pedeapsă la adresa uh, șoferilor. Există o problemă fundamental. Dacă statul în care a avut loc infracțiunea și primește informațiile nu dorește să urmeze această procedură, o poate împiedica. Cu alte cuvinte, raportorul a încercat, prin amendamentele prezentate, să identifice într-o clauză foarte puternică de revizuire o să introducă o propunere și anume continuarea acestui sistem cu un sistem de punere în aplicare în dialog cu Comisia și, de asemenea, directivele necesare, regulile necesare pentru a face acest lucru. Discutam de dimineață despre directiva timpului de lucru, ideea de a întări um, controlele. De asemenea, mai avem un amendament care se referă la informații. Pentru că Acum, cu amendamentul prezentat de noi, uh, rugăm, întărim poziția statelor membre și obligația lor de a se informa reciproc. Avem de asemenea niște amendamente care recunosc capacitatea și creativitatea președinției maghiare care, împreună cu cele primite de la președinția belgeană, au ajuns, cred, la un sistem informatic folosit în cooperarea polițienească, conform tratatului uh, PRIN, se cheamă Eucaris și este folosit pentru infracțiunile împotriva siguranței rutiere aveți în fața anexa 1 bis și dacă s-ar aplica acest nou sistem, am recupera statele, știu domnul președinte, spune vorbitoarea, dar unii dintre colegi n-au uh, participat la discuțiile din legislatura anterioară, de aceea vreau să fac această prezentare. De deci sistemul acesta, care apare în anexa 1 bis, ne permite includerea Marii Britanii, Irlandei și Danemarcei. Deci prin intermediul acestui sistem putem recupera statele acestea înainte ca ele în mod oficial să-și manifeste dorința de a participa la această uh, directivă, deci optim. și cred că este o realizare foarte bună a președinției maghiare. De asemenea, sunt prevederi bune pentru protecția datelor personale ele sunt foarte puternice, dar e bine să ne asigurăm că se poate face acest lucru. Și cam asta este, cred, tot ce doream să vă spun în principiu, iar acum sunt gata să răspund la întrebările și propunerile pe care le pot face colegii. Mulțumesc! Mulțumesc, de aceea v-am și lăsat să <clears throat> vorbiți mai lung, pentru că tratăm subiectul deja de peste trei ani și așteptăm o mișcare din partea Consiliului de atunci. Cred că e benefic pentru noi, deputații noi, să fie puși la curent cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Acum am pe lista mea de vorbitori, raportorii din umbră. Și pentru început, domnul Bach din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, un astfel de deputat nou sunt eu. Am uh, moștenit, uh, prin urmare, acest dosar și de aceea doresc să o felicit pe doamna Ayala Sender pentru activitatea ei și perseverența cu care a lucrat la acest dosar timp de trei ani, pentru că e nevoie de multă forță și tenacitate. Cred că aici avem de face cu două politici diferite. Adică Parlamentul European uh, este mult mai ambițios în acest uh, dosar și își propune într-adevăr să atingă un obiectiv în ceea ce privește siguranța rutieră. Nu vreau să spun prin asta că Consiliul nu dorește să îmbunătățească siguranța rutieră, dar uh, acolo se practică un fel de politică a realității și se aprobă doar uh, ce este uh, aplicabil la prima vedere. Dar de aceea cred că Comisia de Transport nu ar trebui să-și reducă ambiția în acest sens. Dacă statele membre însă nu sunt dispuse să meargă pe acest drum, și mm, dacă au găsit până la urmă acest temei legal pentru a practica schimbul de informații, dar uh, fără a aborda problema impunității, va trebui să vedem care sunt uh, rezultatele, însă consider că Parlamentul ar trebui să-și uh, urmeze această politică ambițioasă și pe viitor. În ceea ce privește chestiunile cheie, schimbarea temeiului legal. Cred că în această etapă nu avem nicio problemă de a schimba articolul 71 cu articolul 87. Cred că trebuie să acceptăm acest uh, lucru în momentul de față, pentru că am înțeles că Consiliul cu altceva nu este de acord, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că e totuși vorba de un dosar care ține de transporturi, de siguranța rutieră. Și poate e mai bine mai târziu decât niciodată, poate că într-o etapă ulterioară vom atinge ceea ce ne-am propus. Pentru noi este importantă această clauză de revizuire. Uh, noi propunem 36 uh, de luni Consiliul 60. Uh, Sper că în cursul negocierilor uh, vom putea ajunge la un compromis, însă în niciun caz nu avem voie să renunțăm la acest articol 25 pentru a ni se prezenta un, uh, o informare precisă din partea Comisiei. În ceea ce privește articolul 28 și liniile directoare, cred că și acesta va constitui o temă de negociere foarte dificilă. Consiliul probabil nu ne va îndeplini dorința noastră în acest sens, pentru că nu au probleme doar cu ministrii de justiție, ci și cu ministrii de transport și cei de interne din uh, statele lor, care ar trebui apoi să aplice aceste prevederi. Dar cred că avem totuși șanse în negocieri și cred că, cel puțin în această prima etapă, ar trebui să perseverăm. În ceea ce privește sistemul Eucaris, cred că nu a fost conceput inițial conceput inițial pentru a transfera și procesa multitudinea de date care ar urma acum să treacă prin acest sistem. Poate că nu ar trebui să renunțăm la obiectivul de a dezvolta un sistem propriu, chiar dacă acum, în această primă etapă, apelăm la acest sistem Eucaris pentru schimbul de date. În ceea ce privește răspunderea, cred că și aici vom avea o discuție mai amplă. Asta în ceea ce privește proprietarul vehiculului și șoferul. Există păreri diferite în anumite țări și cu siguranță va furniza materie pentru discuții în ce măsură se va acționa împotriva proprietarului vehiculului sau împotriva șoferului propriu-zis. Ceea ce privește cele trei țări, cred că din perspectiva siguranței rutiere, cele trei țări vor găsi o posibilitate de a colabora în final. Noi trebuie să ne concentrăm asupra acestei, acestui aspect al siguranței rutiere, a scăderii numărului deceselor rutiere și așa cum uh, am văzut și azi dimineață în discuțiile noastre, în final să sporim siguranța rutieră. Extinderea de la 4 la 8 măsuri a sferii de aplicare este salutară pentru că am constatat uh, și în discuțiile noastre că tema drogurilor este una importantă și Azi dimineață cifrele pe care uh, le-am aflat uh, ne-au speriat de-a dreptul și de aceea cred că putem fi uh, de acord cu Consiliul și să acceptăm această extindere a sferei de aplicare. Cred că în acest sens putem avea de plină încredere în doamna raportor și o asigurăm de sprijinul nostru. Mulțumesc! Și Mulțumesc, doamna Savisa. Aitäh, härra esimees. Ca mina tänan raportööri selle tubli Domnule președinte, aș dori și eu să-i mulțumesc eh, doamnei raportor pentru activitatea sa excelentă. Și datorită activității sale, directiva ajunge în cele din urmă în a doua lectură după o tăcere îndelungată. Aș vrea să încep eh, prin a vă reaminti motivele pentru care Comisia pentru Transporturi avea nevoie de această directivă. În primul rând, pentru că era necesar să îmbunătățim siguranța și să scădem numărul de accidente. La o primă vedere, trebuie să ne întrebăm de ce avem nevoie de sancțiuni adecvate și să ne asigurăm că sancțiunile sunt aplicate. Pentru că dacă doar înregistrăm aceste infracțiuni, dar nu aplicăm sancțiuni, pe termen lung nu vom avea niciun efect. De aceea, mijloacele pentru a realiza aceste obiective și aceste politici de transport sunt foarte importante. Fiind uh, eurodeputat uh, mai nou, am foarte multe ambiții și poate că de aceea sunt un pic dezamăgită că raportoarea merge în această direcție și este de acord cu ideea propusă de Consiliu de a schimba temeiul juridic. Se pare că acceptăm prea ușor să fie vorba despre cooperare polițienească și nu despre o politică generală de transport care să ofere acest cadru. Din păcate, nu reușim să ne atingem obiectivele așa cum ne-am propus. Doamna raportor, la amendamentul 25, acordă Comisiei sarcina ca după adoptarea directivei să colecteze date, să vedem dacă după trei ani dispozițiile sunt suficiente și după aceea să schimbăm temeiul juridic al directivei. Dar cred că asta nu ne face decât să batem pasul pe loc. Apoi se vorbește despre schimbul de informații prin sistemul EUCARIS și cred că Comisia deja poate să culeagă date din acest sistem și să reacționeze mai rapid. pentru a-și atinge obiectivele. Există și câteva amendamente pe care putem să le modificăm, 19, 20 și 21, care se referă la protecția datelor acestea au fost uh, redactate de a, în așa fel încât acum sunt uh, contradictorii, dar cred că ar putea să fie reformulate și îmbunătățite. De asemenea, nu accept propunerea de la anexa 1A. Este vorba despre ultimul punct care precizează mai concret caracteristicile infracțiunilor de trafic. Cred că este suficient dacă poliția din statele membre este informată că un cetățean a comis o infracțiune rutieră în baza directivei. Ca liberal, cred că ar trebui să existe mai multă libertate personală și Și cred că ar fi bine să discutăm aceste puncte. Poate că ar fi bine să și revizuim formularea. Atâta vreme cât această procedură nu a fost inițiată, și atâta vreme cât nu se știe sigur că un anumit cetățean a comis o anumită infracțiune, poliția poate primi doar o înștiințare, cum că persoana respectivă a comis o infracțiune într-un alt stat membru. Cred că trebuie să introducem și ideea de prezumție de nevinovăție. Dacă persoana respectivă nu a fost uh, găsită vinovată, de exemplu. sper că vom avea oricum ocazia să negociem toate aceste aspecte și sper că vom ajunge la un compromis. Doamna Lichtenberger, vă rog. Ja, herzlichen Dank. Ursprünglich hatte ja Mulțumesc foarte mult! Inițial, această directivă avea ca obiectiv, uh, prin faptul că infracțiunile ar fi putut fi urmărite și transfrontalier. Deci obiectivul era o mai bună disciplină la nivelul uh, șoferilor. Asta pentru o mai bună siguranță rutieră nu pot decât să-i urez foarte multă putere de muncă în continuare raportoarei uh, noastre și să o felicit pentru perseverența cu care s-a luptat cu Consiliu împotriva acestei rezistențe cu care ne confruntăm în momentul de față în orice chestiune cu Consiliu, de fapt. Am ajuns acum la o îmbunătățire a schimbului de informații. Ei bine, și pe urmă, un om care merge cu 180 uh, la oră în țara în care își petrece concediu, pe când toți ceilalți uh, respectă limita legală, rămâne nepenalizat. Consiliul nu pare fi interesat. Și această politică a Consiliului nu mai e uh, de înțeles, pentru că fiecare abordare uh, europeană este practic respinsă de către Consiliu. Și dacă se continuă așa, nu, mai, nu va mai avea niciun sens să încercăm să promovăm abordări europene dacă știm de la bun început că Consiliul le blochează. Schimbarea temeiului legal. Aici aș dori să fac câteva precizări. Nu este o chestiune definitorie, ci ne arată însă despre ce vorbim până la urmă la Consiliu. Pentru că totul se rezumă doar la un schimb de informații între uh, forțele de ordine deci lipsește efectul pentru siguranța rutieră. De aceea nici nu se mai poate menține vechiul temei legal, pentru că e vorba doar de schimb de informații. Statele membre uh, fac uh, schimb de informații în mod frecvent, uh, chiar într-o măsură care uh, de- depășește uh, prevederile care țin de protecția datelor. Însă cei care lucrează în trafic, în teritoriu, până la urmă nu au instrumentul necesar la dispoziție. Pentru că dacă îi luăm pe șoferi, uh, toți consideră că ei sunt șoferii cei mai buni și doar ceilalți fac uh, greșeli. Dacă s-ar face o un sondaj, uh, toți ar spune că ei sunt cei mai buni, pentru că e psihologic normal, nimeni nu recunoaște greșelile. La fel însă putem spune uh, și despre statele membre, pentru că fiecare consideră că propriile reguli sunt mai bune și că ei se pricep mai bine la toate. Avem așadar o problemă masivă. Putem să facem campanii de informare până ne iese fum pe urechi, dar nu va avea niciun efect asupra siguranței rutiere dacă cerințele pe care le avem nu sunt puse în practică. În ceea ce privește drogurile, permiteți-mă observație, care consider că este importantă. Până în momentul de față, nu există pentru majoritatea drogurilor teste care să fie recunoscute la întreg nivelul UE. Există niște uh, teste care fie determină prezența prea mare sau uh, prea mică a unor substanțe. Și Știm uh, foarte bine că uh, factorii de influență foarte importanți pot fi și medicamentele pe care oamenii trebuie să le uh, ia și care de asemenea au o influență asupra capacității de a șofa. Aceste chestiuni iarăși încă nu se regăsesc nicăieri. Mă deranjează așadar poziția Consiliului pe ansamblu pe această temă <clears throat> pentru că schimbul de informații e bun, dar dacă nu ajută cu nimic uh, urmărirea impunității, atunci trebuie să spunem clar și răspicat acest lucru, și anume că statele membre nu doresc să facă nimic în această privință. Se pare că pentru unele state membre este mai important să-și protejeze proprii șoferi care conduc sub influența alcoolului sau merg prea repede și trebuie spus clar acest lucru pentru că oamenii să înțeleagă că nu toate instituțiile din Uniunea Europeană se comportă așa, ci că vina este a Consiliului. Mulțumesc. Mr. Rique. Domnul Rique. Merci. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit și eu pe Ines pentru calitatea muncii sale și pentru capacitatea sa de rezistență. Și vreau să vă spun încă de la început că eu sunt pentru acest dispozitiv în general, însă am întrebări legate de trei puncte. Primul punct este următorul. În mecanismele de control automat, uh, de exemplu, se identifică un vehicul în infracțiune, dar nu o persoană fizică și George a menționat acest lucru. Și a priori uh, Putem să sancționăm o infracțiune, dar atâta vreme cât nu am identificat autorul infracțiunii, cred că este cam complicat. Aceasta este o problemă în Franța și Franța a rezolvat această problemă în felul următor. Dacă uh, nu se autodenunță, atunci penalizăm șoferul, dar oricum este o problemă delicată la nivel european și acest lucru va fi valabil pentru toate mecanismele automate. A doua problemă este legată de cum vom transmite scrisoarea de informare care conține informații personale care pot fi confidențiale și în ce condiții vrem să o transmitem. De exemplu, soția mea vrea să va primi o scrisoare în care va afla că în loc de să fiu la Bruxelles eram la Paris. Vă dați seama ce, ce o să-mi audă urechile. Deci până la urmă este vorba de o problemă de confidențialitate a datelor și ar fi Ah, bine, n-am decât să rămân la Bruxelles, asta este. Dar până la urmă, soția mea uh, o să primească înștiințarea crezând că eu eram la Bruxelles. Dar, mă rog, o altă problemă este legată de durata de conservare a datelor. Știți că există acum sisteme care permit identificarea plăcuțelor de înmatriculare și vor exista și dispozitive de control al vitezei. Dacă atașăm datele la un fișier, pot, putem să identificăm uh, cetățenii sau opririle la stațiile de plată, pentru că s-au păstrat datele respective. Dar cât timp vom păstra aceste date legate de infracțiuni și la ce fișiere vom atașa aceste date? Acesta este un subiect care mă îngrijorează mult. Deci există niște probleme delicate. În primul rând, penalizarea unor uh, persoane care nu trebuie neapărat sancționate. A doua problemă este cum se transmit datele și a treia problemă este cât timp și cum vor fi conservate aceste date. Cred că aceste trei subiecte sunt îngrijorătoare. Mrs. Meissner, two minutes, please. Doamna Meissner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În acest caz este un dosar care dă naștere la reacții diverse și la noi. Pentru că, pe de o altă parte, te bucuri dacă nu ești prins când ești în străinătate, pe de altă parte, e o atitudine umană. Pe de altă parte, când vorbim despre siguranța rutieră, și azi dimineața aveam, am avut de-a face cu raportul Koch, în care încercam să vedem cum anume putem evita decesele rutiere. Și aici trebuie văzut cum anume se încalcă regulile de circulație uh, în diferitele țări. Doamna Ayala Sender nu are o misiune ușoară pentru că statele membre spun că asta este treaba noastră, avem conform principiului subsidiarității competențe în acest sens. Să bineînțeles și noi trebuie să discutăm despre siguranța rutieră în Europa și, și consider că acest raport uh, este un prim pas, nu vreau să mă lungesc prea mult că s-au spus deja multe lucruri. Eu cred că trebuie să vedem ce lucruri uh, putem să, cu ce lucruri putem să intrăm în negociere cu Consiliul și unde nu sunt șanse deloc. În anexă, de exemplu, la 1B e un aspect și anume efectuarea de controle a alcoolemiei atunci când există o, un indiciu. Este o problemă, de exemplu, în Germania nu se poate uh, proceda la așa ceva. Și, bineînțeles, când vorbim de siguranță rutieră, trebuie să facem și schimb de informații, bineînțeles, cu respectarea protecției datelor. Și și aici trebuie să ne gândim uh, uh cât este justificat, cât nu și va trebui să analizăm în consecință și amendamentele. Doamna Țicău, domnule. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, eu vreau să o felicit pe doamna Sanders uh, pentru raportul domniei sale. Uh, ne-am dorit de mult cu toții să avem această directivă aplicabilă. Din păcate, de-a lungul unor președinții ale Consiliului nu s-a avansat cu acest dosar. Au existat foarte mari rezerve. Tratatul de la Lisabona creează o nouă bază juridică care ne-a permis să avansăm cu acest dosar. Uh, eu cred că siguranța rutieră trebuie să facă parte din achiul comunitar și uh, rog colegii să încerce să-și convingă guvernele uh, să accepte, să contribuie la o formă acceptabilă pentru toată lumea, astfel încât să putem într-adevăr să sancționăm chiar la nivel transfrontalier nerespectarea regulilor de circulație. Uh, evident, este nevoie de o campanie de informare, evident, uh, există și uh, sistemele inteligente de transport, noile tehnologii pot contribui la această campanie de informare. Evident, suntem atenți la tot ceea ce înseamnă datele cu caracter personal și păstrarea, perioada pe care se păstrează datele cu caracter personal. Uh, vreau să subliniez aici că în calitate de raportor uh, pentru regulamentul privind uh, ocupația, regulile de acces la ocupația privind transportul rutier și acolo am avut ample dezbateri în ceea ce privește sancțiunile aplicabile șoferilor și atrag atenție, atenție asupra faptului că acel regulament sancționează nu doar șoferii, ci permite sancționarea întreprinderilor în momentul în care, în mod repetat, șoferi încalcă anumite uh, prevederi uh, legale în ceea ce privește traficul rutier. De aceea vreau să subliniez că susțin uh, raportul doamnei Sanders și urez succes ca să reușim împreună să vedem această directivă adoptată. Mulțumesc! Da, doamna Foster, două minute. Thank you to the rapporteur. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și doamnei raportor. Eu nu vorbesc în numele grupului ICR, pentru că avem uh, colegi din diferite state membre, dar vorbesc din punctul de vedere al Regatului Unit. Noi am ales uh, opțiunea de opt-out. Și cred că am avut o dezbatere destul de largă acum ceva vreme și mi-amintesc discuțiile pe care le-am avut, pentru că avem uh, contexte legislative diferite și cred că aceasta este o mare problemă. În mod uh, realist, nu cred că putem schimba întregul proces judiciar din fiecare stat membru cu foarte mare ușurință. Regatul Unit și partidul meu uh, nu înseamnă că nu se concentrează pe siguranța rutieră. Din potrivă, este un subiect foarte important și cred că facem foarte multe la noi în țară în acest sens. Mă uitam la unele dintre problemele care au fost uh, discutate. Se vorbea despre verificări aleatorii. Acestea au fost uh, făcute și se fac în Regatul Unit de foarte mulți ani. Însă dificultatea juridică constă în faptul că nu putem să urmărim penal decât șoferul și nu deținătorul vehiculului. Și aceasta este situația în momentul de față. Apoi, în ceea ce privește modul de aplicare a amenzii, noi nu aplicăm amenzi pe loc, uh, amenzi uh, în numerar uh, ceea ce este altfel în regulă, pentru că pentru multe state membre este în regulă. Noi avem un uh, sistem de puncte și uh, se pare că acest sistem de puncte este un uh, puternic motiv de descurajare. Cred că este totuși o sarcină complicată. Apoi se pune problema legată de prerogativele poliției. Uh, este vorba și de ceea ce face poliția, despre uh, cum se colectează informațiile, despre transmiterea datelor personale, dacă este vorba de deținătorul vehiculului sau de șofer. Problema este că multe state membre nu vor să dezvăluie detaliile șoferului și știm acest lucru pentru că avem astfel de cazuri în Regatul Unit. Dar, cum spuneam, noi urmărim penal șoferul și nu proprietarul atunci când are loc un accident. Deci este un proces complicat. Uh, și acesta este punctul de vedere al eurodeputaților britanici și noi încercăm să îmbunătățim siguranța rutieră cât putem de mult. Dar între timp uh, ascultăm cu interes uh, și ne însușim comentariile colegilor noștri. Mulțumesc. Domnul Kramer, două minute. Ei bine, există situația în care nemți care trăiesc în Londra sau la Stockholm merg cu mașina în uh, city, în interiorul orașelor, deși există o amendă foarte mare pentru așa ceva și nu vrem să promovăm acest lucru. Și în al doilea rând, bineînțeles, protecția datelor este importantă și eu cred că acolo unde există voință politică, există și o cale din punct de vedere al protecției datelor. Am avut în Germania dezbatere în ceea ce privește camele de supraveghere în uh, gări sau pe străzi <clears throat> și s-a găsit un compromis în ceea ce privește perioada de stocare a datelor Cred că am putea și aici să încercăm așa ceva. Asta ultimul punct la care ați făcut dumneavoastră referire, dacă <clears throat> totuși sunteți cu mașina în alt oraș. În Germania, și știu că Germania a votat vehement împotriva problemei limitării vitezei, dar în sine neagă până la urmă situația. Pentru că, de exemplu, dacă în <clears throat> în Germania o mașină parchează iregulamentar, proprietarul uh, poate fi tras la răspundere și are, pe urmă, dreptul să-și recupereze banii de la șofer. În ceea ce privește depășirea vitezei, acolo trebuie găsit, uh, găsit șoferul. <clears throat> și cred că nu ar fi așa o mare problemă, că doar nu dai mașina proprie pe mâna oricui, știi, știi doar cu Iodai și nu prea înțeleg de ce se face această diferențiere între mașini parcate și mașini care circulă. Însă astfel, practic, se subminează toată disciplina rutieră și dacă azi dimineață vorbeam de siguranță rutieră și ne iar acum uh, facem ca și cum n-am fi avut nicio discuție, uh, este o contradicție pe care trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc! Din punctul meu de vedere, eu uh, sunt uh, mai degrabă în sentimentul Evei Lichtenberger. Eu cred că doamna raportor a, fost, a făcut o treabă bună și uh, răbdarea s-a dovedit o virtute în acești trei ani în care am așteptat Consiliul să se mișcă și nu e vorba de temeiul legal sau dacă se poate face asta sau dacă urmărim uh, proprietarul sau șoferul. Până la urmă totul se reduce la voința politică. În Regatul Unit, uh, fica mea a fost uh, filmată de o cameră de supraveghere pentru depășirea vitezei și eu am primit amenda. și se pot face astfel de lucruri dacă este voință politică. De aceea Sistemul care ne spune acum, în special guvernul britanic, care vine cu tot felul de argumente împotrivă. 70 de, 71 de mii de nerezidenți uh, în Regatul Unit uh, comit infracțiuni la adresa regulilor de circulație în fiecare an și nu sunt nepenalizați ei ar trebui să se supună aceleași legi uh, britanice ca și cetățenii britanici și ce face guvernul britanic? Alege opțiunea opt-out. Da, nu avem nici amenzi la fața locului în Regatul Unit, dar aceștia vor, dar cetățenii britanici var, vor fi sau sunt supuși unor astfel de amenzi atunci când circulă în străinătate. Deci și aici o discriminare. Deci putem veni cu tot felul de detalii juridice ca argumentație, dar totul se reduce până la urmă de lips, la lipsa de voință politică. Permiteți-mi să mă refer acum la cele menționate de doamna Savisar în ceea ce privește schimbarea temeiului legal. Se pare că facem un pas înapoi atunci când uh, ne bazăm pe cooperarea poliționească și nu pe siguranța rutieră, însă există totuși un uh, motiv rezonabil și anume că n-am fi ajuns nicăieri dacă pledăm în continuare pentru primul temei juridic. Eu <clears throat> consider că uh, e mai bine să obținem un procent din ceva decât 100% din nimic. Și este o luptă la care ne-am angajat, trebuie să ne poziționăm folosind această, acest temei legal oferit de președinția belgiană în baza tratatului de la Lisabona și totuși uh, mai există state membre care uh, găsesc o cale să iasă din uh, acest acord. ultimul punct convingător pentru mine și de ce mă enervează de fapt uh, faptul că țara mea nu dorește să participe. Eu când am vorbit cu șefii de poliție din întreaga Europa, aceștia mi-au spus că do- își doresc acest lucru, inclusiv cei care au participat azi dimineață la uh, micul dejun de lucru pe care l-am avut, inclusiv uh, ofițeri de poliție din uh, Regatul Unit. Însă îi spun doamnei Alan Sender, nu așteptați să vină și Regatul Unit pentru că este o dogmă politică la noi și uitați de Regatul Unit. Da, da, a existat totuși o schimbare de guvern. N-am să intru acum într-o polemică, ci dau cuvântul doamnei Jäger din partea Comisiei. President, um... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută progresele realizate în acest dosar foarte dificil cu privire la siguranța rutieră în Uniunea Europeană și Comisia speră sincer că partidele și toate părțile vor continua să conlucreze într-un spirit constructiv pentru a ajunge la un acord. Apreciem eforturile doamnei raportor Ayala Sanders pentru a contribui la siguranța rutieră a cetățenilor europeni. În uh, trialoguri, în trialoguri, uh, Comisia este pregătită ca întotdeauna să joace un rol activ pentru a identifica soluții și compromisuri. Dar aș dori să vă fac o scurtă prezentare a punctelor de vedere ale Comisiei cu privire la principalele amendamente propuse. În primul rând este vorba despre anexa tehnică 1A, amendamentul 27. Credem că Amendamentele constituie o valoare adăugată solidă la textul Comisiei. Comisia salută de asemenea amendamentele propuse 17 și 18, în special 18, care aduc clarificări cu privire la scrisoarea de informare. Comisia susține în totalitate o clauză de revizuire mai puternică, cum este cea propusă la amendamentul 25, dar trebuie să subliniez că uh, Comisia are un drept de inițiativă. În ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor, susținem în principiu o întărire a dispozițiilor, dar aș dori să vă avertizez cu privire la incertitudinea juridică. Ar fi de recomandat să ne referim doar la legislația cea mai relevantă privind protecția datelor. De asemenea, Comisia ia notă de includerea unei noi dispoziții privind actele delegate la articolul 4 sub rezerva examinării juridice a textului. Apoi, Comisia susține majoritatea amendamentelor legate de considerente. În concluzie, domnule președinte, Comisia este optimistă că abordarea doamnei Ayala Sender reprezintă o bună bază pentru a ajunge la un acord cu Consiliul în a doua lectură. Această directivă, odată adoptată, va facilita semnificativ schimbul transfrontalier de informații privind siguranța rutieră și infracțiunile de trafic. Cunoașteți cu toții câtă importanță acordă Comisia Siguranței Rutiere, iar orientările de politică au stabilit um, ca obiectiv scăderea acest, num, accidentului, accidentelor rutiere începând cu 2010. Iar în uh, Cartea Albă recentă uh, am uh, stabilit o viziune de zero accidente rutiere. Textul acesta va contribui la implementarea acestei strategii, iar Comisia așteaptă cu interes o adoptare rapidă în a doua lectură. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Ayala Sender. Aș vrea să... Vreți adăuga ceva pe scurt? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc celor care ne-au urmat în acest peregrinaj E adevărat că am schimbat baza juridică, dar am acceptat acest lucru ca să facem pași înainte. Aș dori de asemenea să îi asigur pe colegii care au o problemă legată de acest lucru că am recuperat-o în clauza de la amendamentul 25. N-am uitat niciodată de acest lucru și am recuperat ceea ce am pierdut. Deosebirea dintre șofer și proprietar, sigur, e, a rezultat din anumite rezerve ale Consiliului. Apropo de identificare, formularul și formularea pe care am, la care am ajuns este foarte importantă. Este cel puțin cel mai european cu putință pentru a putea fi folosit într-o manieră imediată. Cred că se rezolvă în parte această situațiune, deși este clar că fiecare uh, are probleme de protecția datelor. Am întărit sistemul Eucaris, care nu apare ca atare, dar știm că este el, nu este același, nu există ca atare, a trebuit să-l adaptăm pentru infracțiunile de siguranță rutieră, pentru că nu era folosit pentru așa ceva, deci nu putem să-l utilizăm ca atare, însă este un sistem care are uh, un sistem de protecție a datelor am întărit acest sistem, dar sunt deschisă la alte amendamente care pot să întărească în continuare sistemul respectiv, dacă ar apărea vreo problemă. Domnului Riche, doresc să-i spun că sunt de acord cu ce spune dumnealui cu vehiculele personale, iar în Franța, Fran- Franța ne-a propus uh, formatul acesta și ideea de a lansa acest uh, instrument juridic. E adevărat că președința franceză, președinția franceză a fost cea care a făcut pași înainte și cred că atât, atât când se pune problema păstrării și transmiterii datelor personale, lucrul acesta se poate face foarte ușor. Trebuie să verificăm în amendamente ce apare. Și apoi, domnul Simpson, E adevărat că am văzut foarte clar lipsa de voință politică la nivelul Consiliului. Dacă ar fi aici vreun reprezentant al Consiliului, ea spune că anul viitor uh, sunt cea care mă ocup de uh, descărcarea de gestiune a Consiliului și sper că la un anumite momente ne vom putea confrunta pe unele teme la care trei ani de zile ni s-a spus nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru prezentarea amendamentelor 18 aprilie. Votul în Comisia de Transporturi este mai. Deci, cum spuneam, 18 mai, 18 aprilie amendamente și apoi votul. Următorul punct din ordinea de zi, poate că este la, la fel de controversat, este raportul domnului de Grandes Pascual, securitatea aeriană în special scanerele de securitate. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acest raport privind siguranța aviației civile are 199 de amendamente formulate de 30 de deputați ceea ce arată foarte clar importanța acestui subiect. Fără, este, chiar dacă este o temă discutabilă și conflictivă. Am uh, să încerc să vă prezint ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc pentru interesul arătat și vă mulțumesc că vă asigur că voi acorda multă atenție amendamentelor prezentate. E vorba de, cum spuneam, un număr mare de amendamente și ar putea să pară că există mari diferențe. Însă eu vă spun de la început că nu, există mari coincidență între aceste amendamente. Și am să încerc să explic acest lucru. Are să fie clar, domnule președinte, că am analizat toate amendamentele, dar nu putem să ne pierdem vreme. Dacă îmi permiteți, pot să fac acest lucru, dar cred că nu ar fi util. Cred, domnule președinte, că ar fi mai util să evaluăm uh, marile blocuri de amendamente și să ne exprimăm opinia. Și mai ales uh, cu privire la temele care pot să ducă la atitudini conflictuale. Sunt unii care nu doresc să se folosească și să, se nu, se, să nu există scanerele de siguranță. De aceea, aceste amendamente justifică pozițiile respective. Vreau să spun încă de la început că respect poziția acestor uh, persoane, dar nu sunt de acord cu ele, iar reacția mea este negativă. Chiar dacă ele sunt formate în termeni, sunt formulate în termeni constructiv și eu am o poziție inițială și anume Scanerele de protecție aduc plus valoare în siguranța aeriană și sunt necesare pentru a garanta o mai bună siguranță aeriană. Apoi, a doua afirmare, scanarele trebuie să asigure păstrarea drepturilor fundamentale și mai ales respectarea demnității persoanei, dreptul la viața privată și la intimitate nu sunt nocive pentru sănătate, iar datele verificate sunt distruse imediat și automat. Deci nu pot fi stocate și nu pot fi folosite pentru altceva. Problema este caracteristica acestor scanere ca să fie eficiente. Știți că ele trebuie să fie proporționate cu riscul care trebuie evitat, care aduc plus valoare și care garantează drepturile persoanei. Acestea sunt obiectivele pe care trebuie să le atingem. Și soluțiile de compromis ar fi următoare. După părerea mea, e vorba de o serie de coincidențe care ne pot ajuta uh, să ajungem la un consens pe blocuri mari de amendamente care sunt asemănătoare sau care sunt oarecum diferite, dar același preocupări. 1. Tehnologia care este folosită. Cred că nu Parlamentul este cel care trebuie să se pronunțe uh, pentru sau împotriva unui anumit echipament folosit în Europa sau în afara Europei. Ar fi mm, greșit din partea noastră indiferent de cine folosește echipamentul respectiv, trebuie să existe un consens și există acest consens și anume să se evite folosirea razelor X. Apoi, există o mulțime de coincidente în aceste amendamente. Trebuie să ajungem la o formulă de compromis prin care Parlamentul să transmită Comisiei și Consiliului respingerea folosirii acestei tehnologii și eliminarea ei eu cred că Parlamentul nu poate să exprime, să se exprime în acești termeni, pentru că este dincolo de prerogativele sale comunitare. Apoi mai există o poziție privind vizualizarea figurii siluetei umane pentru a detecta uh, elementele străine persoanei respective care pot fi periculoase pentru garantarea siguranței. Dacă ar fi necesar, și sunt foarte de acord, s-ar elimina toate referirile la silueta umană. Se poate face acest lucru cu noile tehnologii și se vede că s-a făcut acest lucru după ce s-au folosit aceste tehnologii în statele în care au fost experimentate. Deci este o preocupare care poate să dispară pentru că nu trebuie să se facă lucrurile așa. Acumularea datelor, o altă preocupare unde, sigur, în toate amendamentele se menționează acest lucru. Pentru că aici există similaritate cu poziția raportorului. Datele nu pot fi stocate, trebuie să ajungem să la un compromis. Nu se pune problema depozitării datelor, problema este să nu există, să se autodistrugă, să nu se folosească uh, decât în momentul în care trece persoana respectiv și apoi să se distrugă, să nu existe posibilitatea stocării datelor. Dacă tehnologia este produsă în felul acesta, atunci problema este rezolvată. Există scanere care au această posibilitate, adică nu au posibilitatea tehnică să stocheze datele. Deci, trebuie să fie foarte clar că Parlamentul susține utilizarea acestei tehnologii fără niciun fel de echivoc. Lichidele. Altă temă importantă. După cum știți, tema lichidelor este o temă importantă. Parlamentul trebuie să aibă o poziție coerentă și consecventă. Parlamentul a discutat foarte mult această chestiune. Parlamentul a solicitat, a insistat să se găsească o soluție. Și acum vreau să fac o deosebire între două elemente. Eu o primă dată, 29 aprilie și apoi 2013. Se poate ajunge la un compromis foarte clar și fără echivoc este tema aceasta a lichidelor. Vreau să vă spun cu sinceritate, pentru că mi s-a spus și pentru că știu că sosesc petiții la comisie, că din diverse motive, numeroase țări, nu doresc ca data de 29 aprilie să fie respectată. Dar de ce să acceptăm noi o problemă când raportul acesta va fi aprobat după 29 aprilie? Comisia să fie cea care să ia hotărârea ca, pe care trebuie să o ia. Iar Parlamentul să își respe, repete angajamentul față de cum trebuie rezolvate lucrurile până în 2013. Deci să ne certăm noi aici pe tema cine e sau nu de acord cu ideea de duty free la 29 aprilie este o chestiune sterilă. Uh, sigur, eu ascult pe toată lumea, dar să ajungem la ideea că e inutil, n-are rost, pentru că raportul va apărea după această dată. Deci comisia este cea care are poziția hotărătoare și trebuie să acționeze în consecință, pentru că este dreptul ei. Dar noi nu putem influența. De ce să creăm un conflict atunci când există conflict de interese între mai multe țări? Sunt foarte multe amendamente care sunt de acord cu cele spuse, de fapt, de uh, raportor. Să vedem până la urmă care va fi compromisul pentru 2013. Nediscriminarea. Aici și aici lumea este de acord în esență. Deci, cum spuneam, sunt mai multe coincidențe decât discrepanțe. Să folosesc un adjectiv sau altă o formă sau alta, alta, dar ideea generală, concepția generală a problemelor este aceeași. Deci este posibil să se adopte un compromis care să spună clar și fără echivoc uh, că nu dorim uh, discriminare. Compromisurile trebuie formulate astfel încât să fie incluse toate precizările din amendamente și care, după părerea mea, sunt foarte potrivite cu o formulă fără echivoc astfel încât niciun fel de preocupare să nu fie cuprinsă în aceste amendamente. Pentru ca lucrurile să nu fie rezolvate aleatoriu, ci și nici să nu se aducă prejudicii. Trebuie să fie foarte clar că problema discriminării nu trebuie să apară. Ce spun eu în raportul meu însă voi menține și anume prin procedura de comitologie și lupta împotriva terorismului există acolo figura persoana suspectului și eu acolo, pe acel teritoriu nu calc acolo, trebuie să existe metode de precauție și să se folosească aceste scanere detectoare de metale. Noi nu putem să înțelegem foarte clar ce înseamnă o luptă împotriva, o strategie împotriva teroriste, o, o strategie povestită nu, este, nu mai e strategie, mai ales în ceea ce privește terorismul, unde pentru siguranța noastră a tuturor trebuie să fie uh, coerentă și corectă. Mărfurile și poșta. Cât privește mărfurile și poșta, nu sunt mari diferențe între amendamente. Există consens și nici măcar nu trebuie să ajungem la un compromis, după cum știți, această chestiune nu a apărut ca un capriciu un raport, nu mi-a trecut mie prin minte așa să mă ocup de o chestie sau de alta. Pentru că este consecința a ceea ce inițial însemna să fie numai scanerele, apoi comisia, comisia noastră a hotărât să, ne, să se refere la siguranța aviației, să ne referim la lichide, să ne referim la mărfuri, pentru că terorismul a pus la cale acțiuni foarte grave prin intermediul transportului de mărfuri și de aceea am încercat să folosim un limbaj care poate să apară tehnocratic, dar nu putem folosi altul pentru că trebuia să avem criterii tehnice apropo de ce se poate face, de ce trebuie făcut, de ce se poate îmbunătăți. Acestea fiind spuse, cred, eh, doamnelor și domnilor, că putem să folosim și să evaluăm elementele de folosit, care pot fi folosite concret. Mai sunt și alte chestiuni. Respectarea drepturilor fundamentale. Cu toții știm că este o exigență de încă de la început. Însă această cerință apare în foarte multe amendamente. Sigur că trebuie pusă într-un singur loc într-un act legislativ. Nu putem să o punem în toate amendamentele, sigur pentru că altfel raportul nu ar mai, s-ar mai putea citi, n-ar fi serios, nu? Eu cred că nu ar fi nici corect și nici uniform ca tehnică de redactare. Deci, voi vorbi cu toate persoanele care s-au preocupat, care s-au ocupat de această chestiune și să ajungem la un compromis pentru ca toate aceste persoane, persoane să vadă că preocupările domniilor lor sunt reprezentate într-o formulă în raport. E o problemă de obligațiune politică și vom face acest lucru. Eu, pe mine nu mă deranjează. Scanerele corporale, scanerele de protecție, scanerele de siguranță, n-am niciun fel de problemă legată de un nume sau de altul. N-am inventat eu numele astea. În 2008 se numeau scanere corporale, apoi tehnologia și-a schimbat, iar numere, numele folosit de specialiști este scanare de siguranță pentru că se pare că este un termen mai exact pentru realitatea pe care o denumim. Deci da, dacă doamna Lichtenberg dorește să revină la terminologia anterioară, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Dar nu e capriciu meu. Păi mie puțin îmi pasă cum se cheamă chestiile astea, dar trebuie să vedem dacă se produc uh, progrese tehnologice și atunci dacă termenul uh, este mai bun decât celălalt. Eu cred că acest lucru apare în foarte multe din amendamentele doamnei. Sunt altele mult mai importante și fără îndoială voi vota poate pentru unele dintre ele dar pentru altele nu, pentru că nu mi se pare conven, nu mi se pare în regulă. Mai sunt două chestiuni, domnule președinte. Uh, informarea, informarea pasagerilor apare în raport, uh, au spus-o mai mulți deputați, este o chestiune importantă pasagerul care trece printr-un scanner trebuie să fie informat apropo de ce se întâmplă, apropo de drepturile lui de a face sau de a nu face anumite lucruri. Și dacă ar fi nevoie să ajungem la un compromis, o să ajungem. Dar nu există aici discrepanțe, ci există coincidențe. Formarea personalului, sigur că da. Mi se pare că e o temă cheie, iar noile tehnologii trebuie uh, Uh, să fie cunoscute de cei care le utilizează. Personalul trebuie să fie educat să le folosească. Și de asemenea trebuie să fie executat, apropo de uh, personalul, trebuie să știe cum să se comporte cu pasagerii. Sunt foarte multe coincidențe și în acest domeniu și în cele din urmă. Propunem secretariatului ca pe 9 mai dacă doriți foarte bine, să avem la Strasburg o reuniune de fond pentru a descrie aceste compromisuri și uh, poate că atunci secretariatul să-i aducă la oaltă pe toți cei interesanți. Nici un europarlamentar care are amendament sau se, nu va fi lipsit de atenția mea, eu voi discuta cu toții. O să vedem dacă amendamentele domnilor lor merită o atenție specială sau vor fi informați dacă mi se pare bine sau nu. Mulțumesc, sau, domnule președinte. Um, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule de Grandes. Am să trec acum la raportorii din umbră și voi începe cu domnul Fleckenstein din partea socialiștilor și democraților. Voi acorda raportorilor din umbră câte patru minute, iar celorlalți vom vedea. Pentru că se mai tot adaugă pe listă. Așadar, domnule Fleckenstein, patru minute aveți la dispoziție. Mulțumesc! Eu cred că nu voi avea nevoie de ele. Grupul nostru politic nu și-a format încă o opinie concludentă cu privire la această temă. Am fost rugat uh, de către raportorul nostru din umbră, Jörg Leichtfried, să uh, fac câteva precizări, pentru că dânsul a trebuit să fie în Austria astăzi. Personal a înaintat 8 amendamente, multe dintre acestea semnate împreună cu alți colegi. Mă voi referi doar la cele 5 care, dacă le sortăm pe categorii ar juca un rol. La multe s-a referit deja domnul de Grandes. Pentru că, în primul rând, vrem să ne asigurăm că nu există niciun fel de fotografii corporale, ci doar aceste schem, figuri schematizate. Și, în al doilea rând, acestea să nu fie înregistrate. În al treilea rând, utilizarea de raze X trebuie exclusă și, în al patrulea rând, avem nevoie de măsuri de securitate mai dure în domeniul mărfurilor, pentru că e de râsul lumii, oamenii sunt scanați, iar în același timp, în ceea ce privește mărfurile și poșta, suntem foarte delăsători. <clears throat> și în al cincelea rând, vrem să cunoaștem opoziția Consiliului cu privire la legislația adoptată de Parlamentul European cu privire la securitatea aeriană. Îmi cer scuze, spune raportorul, proiectul de legislativ cu privire la securitatea aeriană și securitatea pe aeroporturi, pentru că cele două se leagă. Personal provin din Hamburg și am plăcerea de două ori pe săptămână să văd uh, un astfel de scanner corporal, odată funcționând, odată nefuncționând. Nu funcționează dimineața pentru că fluxul de pasageri este prea mare și atunci le opresc. Iar seara când mă întorc, oamenii pot să treacă prin aceste scanere. Și iar ulterior li se mai face și o în control corporal, uh, așa cum se proceda și înainte. De aceea îmi sunt simpatice amendamentele uh, doamnei Lichtenberger și de asemenea amendamentul 171 a domnului Riche. Mulțumesc, doamna Meissner, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi este vorba despre siguranța pe aeroporturi, în ceea ce privește persoanele, dar și mărfurile. Am să încep cu uh, persoanele. S-au spus multe, dar până la urmă toate se reduc la chestiunea scanerelor corporale, așa cum a spus și domnul Fleckenstein. Știm că putem beneficia de mai multă securitate decât avem de fapt în momentul de față pentru că acum pe aeroporturi nu avem suficiente echipamente pentru a asigura această securitate suplimentară și nouă ca politicieni ne revine această obligație să vedem dacă există progrese tehnologice și așa, cum spunea însă Brian Simpson, aceste scanere sunt doar o unealtă din acest instrumentar. Nu putem crea niciodată o siguranță și o securitate de 100%, dar trebuie să ne dăm silință. S-au mai spus, s-a mai spus de asemenea că razele X ar trebui interzise. Există în anumite țări această practică. Anul trecut uh, am spus că în Germania nu va exista niciodată acest lucru pentru că la noi uh, nu se uh, lucrează cu raze X decât în domeniul medical. Însă aș dori să mai adaug ceva. Dacă dorești să descoperă anumite chestiuni în interiorul corpului, ar trebui folosită o doză de raze X care uh, nu este de fapt permisibilă. Ce se face în momentul de față este o doză mult mai mică, asta nu înseamnă însă că aceasta trebuie să fie varianta pentru care se optează. Important ar fi pentru mine ca să nu se efectueze deloc astfel de fotografii corporale complete și nu doar să nu se înregistreze. Eu cred că nici în cazul excepționale nu este voie să existe astfel de poze a întregului corp. Și am introdus o serie de amendamente care vizează acest lucru. M-am informat uh, în Germania, există un institut al Poliției Federale la Lübeck, am fost acolo 3 ore, uh, am fost informată, au făcut o felul de teste Uh, pentru a se asigura că nu există efecte asupra sănătății umane. Amendamentul 29 al doamnei Eva Lichtenberg mi se pare bun, ar trebui uh, căutate și alte tehnici, de exemplu, pe detectarea explozibililor. Scanerele nu sunt uh, singura metodă. 34, doamna Foster se referă la profiling. Aici uh, sunt puțin sceptică pentru că cred că tot ce se leagă prea mult de date personale, vedem asta și în cazul uh, registrelor pentru pasageri, care este tratat în Comisia Libe, se pune întrebarea cât de mult uh, aceasta se mai încadrează la protecția datelor. Doamna Sayala a spus că lucrurile trebuie urgentate. Uh, domnul Fleckenstein a spus că durează, știu că durează, că mai trebuie setate, că softul încă nu este complet și funcțional, însă, bineînțeles, nu dorim ca acesta să ducă la o tergiversare a soluției. 93, domnul Cancian și domnul Fidanța spun că nu ar că ar trebui să fie obligatorii să treci prin aceste scanere, cu excepția cazurilor de graviditate sau copii mici. Eu cred că nu e voie să impunem așa ceva, trebuie să fie voluntar. Trebuie să pot alege dacă trec prin scanner sau uh, mă supun unui alt tip de control. Pentru că de controlat trebuie să controlăm. Dacă există <clears throat> o, mm, o persoană pe care o suspectăm de ceva, sigur, uh, poate proceda la control, însă doar sub formă de pictograme la 121 am făcut această precizare, în niciun caz uh, poze scanate complete și la 133 am spus că înregistrarea datelor uh, nu e permisă și la 141 aici am spus că dacă datele nu se înregistrează, pictogramă uh, pictograma care se creează și care există doar până în momentul în care uh, trece următoarea persoană este uh, necesară, dar atât. Mi s-a părut o idee bună ce le spuse domnul Riche în ceea ce privește un test de funcționalitate vis-a-vis -vis de scanerele pentru detectarea lichidelor și nu în ultimul rând în ceea ce privește mărfurile, așa cum spune și doamna Foster, E vorba și de implementarea efectivă a regulamentului 300 existent deja, pentru că avem prevederi în domeniul mărfurilor și trebuie să sporim această securitate, însă trebuie să ne asigurăm că cele decise deja, unde au fost de acord și statele membre, se pune și în aplicare. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, 4 minute. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru această informare cuprinzătoare. Pentru mine există un argument de principiu. Poate că s-a redenumit uh, chestiunea în cauză, nu îi se mai spune scanner corporal, pentru că ar descrie ceea ce cunoaște întreaga Europa, ci se vorbește acum de scanner de securitate ca și cum ar fi altceva. Este doar o reformulare și se cunoaște foarte bine această sintagmă din romanul 1984. Se trebuie să spunem clar că dacă ne dorim mai multă securitate, trebuie să acceptăm că este vorba de un scanner corporal și nu un scanner general de securitate. De ce am formulat multe amendamente doar pentru schimbarea denumirii, pentru că aparatul e cunoscut sub această denumire și punct. În al doilea rând, raze X. Sunt uh, de acord uh, cu toți cei care au spus, așa cum a menționat și Comisia Libe, și anume că utilizarea de raze X ar trebui exclusă la astfel de controle. Se știe că <laughs> au efecte asupra sănătății, efecte nocive și de aceea <coughs> trebuie spus foarte clar că Uh, nu e voie să fie utilizate la controlele de rutină, pentru că cei care zboară mai des uh, sunt astfel mai periclitați, chiar și când e vorba de doze mai mici. Așadar, raze X trebuie să fie interzise. Apoi, protecția datelor. Asta trebuie asigurată în totalitate. Sper că vom reuși să impunem nestocarea acestor date, în special a numelor și adreselor și să nu existe nicio cumulare a acestor date, pentru că acestea ar duce oarecum în direcția creării unor profiluri uh, care să mm, arate și ce fel de discuri cumperi în ceea ce privește preferințele muzicale. Mie mi se pare foarte important ca personalul să beneficieze de condiții mai bune de muncă și să fie mai bine instruit, pentru că în această directivă cu privire la manipularea la sol uh, s-au inclus uh, niște prevederi uh, care duc, fac ca oamenii să fie plătiți mai prost și care au până la urmă și un comportament de înțeles, ceea ce nu poate afecta în mod pozitiv nici uh, securitatea. Asta trebuie, așadar, trebuie făcut ceva în această privință. Cunoaștem uh, situația și din, uh, din vămi. Cine reușea să detecteze anumite cazuri? Cei care aveau distanța necesară. Eu cred că toată această chestiune a securității aviatice, fie că e vorba de costuri sau de instruire, trebuie ca lucrurile să fie privite într-un context mai general al societății. Pentru că ele sunt utilizate până la urmă și în Parlamentul European sau într-un muzeu uh, unde important este să nu fie furată Mona Lisa. De aceea trebuie să privim puțin mai departe de marginea farfuriei și rog pe colegii noștri să ne susțină în aceste chestiuni. Cred că există o serie de eurodeputați care sunt mai prudenți în aceste chestiuni, eu spun, haideți să vedem dacă nu există și alte tehnici care sunt la fel de eficiente, însă care să nu aducă așa de multă atingere drepturilor personale. În ceea ce privește mărfurile, sunt de acord cu cei care spun că dacă scanăm persoanele, atunci haideți măcar să vedem ce anume se mai ascunde în cala avioanelor. Mulțumesc. Mrs. Foster for the ECR for... Doamna Foster, patru minute. Yeah, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult raportorului și um, colegilor pentru amendamente. Cred că toți colegii au dreptate. Cred că există un consens destul de larg pe această chestiune și putem să observăm acest lucru pe măsură ce parcurgem amendamentele. În ceea ce privește situația în care ne aflăm, uh, Peter Van Dalen este raportor din umbră uh, și, evident, avem tendința să ne sprijinim într-o mare măsură amendamentele unul celuilalt, dar uh, amendamentele sunt oarecum limitate. Apoi uh, am fost și raportor din umbră în Comisia Envi și încerc să păstrez un echilibru. Dar există totuși niște diferențe, niște mici diferențe. Doamna Lichtenberger are dreptate. Este un uh, scanner corporal. Cred că n-ar trebui să ne jucăm cu cuvintele. Asta este, știm care este scopul său și cred că suntem cu toții de acord că este un instrument suplimentar de a combate terorismul punct. Și acum trebuie să vedem cum putem să folosim acest instrument cât mai eficient. Dar pe bună dreptate am uh, menționat toate aceste aspecte de care suntem cu toți îngrijorați. Eu am să-mi repet comentariile inițiale care se regăsesc și într-un alt amendament care subliniază utilizarea informațiilor transfrontaliere și sistemelor de monitorizare chiar dacă unor colegi nu le place foarte mult, vorbim și despre profilurile pa pa eh, pasagerilor. Dacă nu punem eh, lucrurile în ordine, ne lăsăm eh, în mâinile tehnologiei. Aceasta este ideea de bază. Acum, în ceea ce privește problemele de sănătate, știm cu toții că există foarte multă tehnologie, vor apărea și alte tehnologii care nu vor pune probleme de sănătate. Am introdus un amendament uh, care, în legătură cu imagistica, spune că dacă cineva este arestat, atunci imaginile pot fi păstrate pentru proces. Altfel, imaginile trebuie șterse din aparat odată ce persoana a trecut. Deci nu cred că trebuie să păstrăm datele. În ceea ce privește radiațiile, uh, Uh, există mai multe opinii. Colegul meu, uh, domnul Brackbone, a, produs, uh, a elaborat un raport pentru Universitatea din California cu privire la utilizarea acestor radiații și există păreri diferite între statele membre. Și cred că trebuie să ținem seama de acest lucru. Apoi, dacă avem echipamente care nu sunt controversate, nu avem atunci o problemă cu scutirile. Părerea mea este că ar trebui să avem tehnologii uh, atunci când nu avem scutiri. Putem să avem o listă de persoane care nu ar trebui să treacă prin aceste scanere din diferite motive, dar ce rost mai are să avem uh, scanere dacă jumătate din oameni nu trec prin ele dintr-un motiv sau altul? Deci aceste scanere ar trebui să poată fi utilizate pentru toată lumea. Tehnologia există. Și mai am câteva comentarii. Trebuie să ajungem la o decizie dacă sistemul trebuie să fie sau nu obligatoriu. Pentru că rostul acestor dezbateri uh, va fi atenuat. Dacă unele state membre spun nu prea am uh, chef să trec la acest sistem sau alte state membre cum este al meu care spun că este uh, obligatoriu, atunci care mai e rostul să avem această discuție? Ori avem un instrument să combatem terorismul, care este suficient de avansat tehnologic încât nu reprezintă o amenințare pentru sănătatea omului și în care nu contează cine trece, pentru că totul este în regulă, atunci trebuie să facem acest lucru. Deci, altfel, nu are rostul să avem dezbaterea dacă un uh, cetățean spune nu vreau să trec astăzi prin uh, scanner, vreau să fiu pipăit. Păi tocmai asta este rostul să evităm aceste practici. Pentru că dacă cineva nu vrea să fie găsite anumite obiecte, acelea nu vor fi găsite la o percheziție manuală. Deci nu cred că ar trebui să avem această abordare opțională, cum că sistemul este ok pentru unii, dar nu și pentru alții, pentru că altfel chiar nu are rost să mai avem această dezbatere și nu are rost ca Comisia să mai facă ceva. Deci ori este un instrument pe care îl folosește toată lumea, ori nu ne mai batem capul cu el. Și în concluzie, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, pentru că există un consens destul de larg, numai că trebuie să ne gândim foarte atent uh, cum procedăm pe mai departe. Mulțumesc, doamna Willis, uh, un minut. Mulțumesc, uh, raportorul domnul De Grandes spunea că scanerele corporale ar trebui să fie denumite scanere de securitate. Eu sunt în sentimentul uh, doamnei Lichtenberger, este un fel de jargon uh, de înfrumusețare. Întrebarea este dacă aceste scanere aduc uh, mai multă securitate pentru că nu se vede nimic uh, ce este în interiorul corpului, asta propune raze X. Amendamentul 73 merge în această direcție pentru că scannerele corporale nu sunt uh, atât de efective cum eficiente pe cât am credea. Și îi mulțumesc domnului uh, Fleckenstein pentru precizare, acum că acestea nu sunt încă funcționale și trebuie să vă mai spun că Italia le-a introdus și le-a și eliminat deja. Și iar apoi uh, raportorul mai spune că aceste scanere de securitate nu trebuie să pericliteze sănătatea umană. Însă asta nu le face mai, mai bune pentru sănătate dacă punem asta pe hârtie. <clears throat> faptul că persoanele care trec prin aceste scanere sunt expuse uh, radiațiilor care pot uh, deveni periculoase dacă se acumulează, e clar. Există un consens larg cum că imaginile nu ar trebui uh, stocate, însă știm din experiență că această Securitatea datelor personale nu poate fi garantată 100%, ca și toate celelalte sisteme computerizate și aceste date pot fi uh, manipulate de către personalul de la sol. Mi se pare că amendamentul 91 din partea ECR este Uh, foarte negativ uh, în sensul că acei pasageri care nu doresc să treacă în aceste scanere să le fie interzis accesul la bord. Eu cred că ca și în toate celelalte mijloace de transport, uh, se va mai întâmpla și pe viitor ca teroriștii să facă încercări, însă soluția este să nu mai zbor deloc. Avem um, noi am înaintat uh, în total 22 de amendamente pe temele pe care vi le-am anunțat. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Groș. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului pentru că tema, într-adevăr, nu e una ușoară. În opinia mea, a abordat-o cu distanța necesară și cu cunoștințele necesare. E greu, de făcut în început, știe toată lumea acest lucru, însă nu trebuie să uităm două aspecte. În primul rând, această temă a apărut mai întâi cu lichidele, iar apoi, după o nouă descoperire cu aceste scanere corporale sau de securitate, oricum le-am denumit, și am mai revenit încă o dată în atenție cu mărfurile. Așadar, politica a reacționat uh, tot atunci când s-a descoperit câte ceva. Și ce vreau să spun este că cu acest raport nu vrem să creăm impresia că aviația de mâine va fi sigură, ci trebuie să ne să privim lucrurile din această perspectivă subiectivă, să nu uităm de subsidiaritate, pentru că orice stat va putea lua și măsuri suplimentare, ceea ce nu se discută aici. Iar acum întrebarea mea importantă, cum anume va reacționa Comisia în situația în care o țară nu pune în aplicare deciziile actuale sau nu dorește să o facă? Pentru că dacă noi acum avem discuții și una sau două țări uh, nu vor să pună în aplicare aceste uh, lucruri, atunci putem uh, să nici nu mai avem această discuție dacă se apelează la subsidiaritate. Metoda, cred că cu toții suntem de acord că protecția vieții private este importantă în ceea ce privește sănătatea, uh, nu cred că așteaptă cineva de la noi că vom, ne vom da un acord știind că poate dăuna sănătății. Pentru mine, dreptul pasagerilor este unul important. Eu consider că există diferite metode de control, iar pasagerul trebuie să poată avea posibilitatea să uh, refuze o anumită formă tehnologică de control. Și un ultim punct, cred că trebuie să uh, avem în continuare în vedere de evoluția tehnologică și să nu uităm că ceea ce ni s-a spus uneori nu a fost întotdeauna 100% adevărat și tehnica mai evoluează și foarte rapid. Haideți să nu ne, <coughs> să nu ne limităm doar la anumite metode tehnologice, ci să găsim o formulare mai amplă, tehnologii care să uh, păstreze sănătatea și să asigure securitate. Mulțumesc, domnule Groș. Are acum cuvântul domnul Bradburn, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că trebuie să uh, Uh, revenim și să ne gândim ce înseamnă. Toți câțiva ani am avut o directivă legat, privind regulile comune în securitatea aeriană și motivul pentru care se numeau reguli comune era că erau chiar reguli comune, adică pasagerii trebuiau să respecte aceleași reguli de securitate indiferent de aeroporturile prin care treceau. Acum, dacă avem uh, această abordare mixtă, atunci nu mai avem reguli comune pentru securitate. Și acest lucru este valabil tocmai în această discuție cu scanerele corporale. Sunt de acord în totalitate cu doamna Lichtenberger că sunt scanere corporale. Haideți să le spunem pe nume. Așa cum au spus și alți uh, colegi, există un consens destul de larg în această comisie cu privire la ce trebuie făcut în acest domeniu. Și aș vrea să abordez două, trei uh, chestiuni. S-a vorbit despre tehnologie cu raze X și despre tehnologie cu radiații. Dar cred că ar trebui să doborâm un mit. E ca și cum uh, ai uh, ajunge în 5 minute la altitudinea de croazieră cu un avion. Deci, până la urmă, uh, este vorba de aceleași uh, radiații, este vorba de probleme cu radiațiile. Deci, până la urmă, este o metodă mult mai periculoasă folosită în această tehnologie decât în alte tehnologii care sunt deja disponibile. Și vreau să spun clar acest lucru. Uh, al doilea lucru se referă la stocarea datelor. Poate că vă amintiți, domnule președinte, că în legislatura precedentă, când am discutat acest subiect, am avut o reuniune în care s-au prezentat uh, deputaților, nu doar din această comisie, ci din alte comisii interesate, mai multe tehnologii și ni s-a spus categoric că nu există nicio metodă de stocare a datelor. Ei bine, se pare că există. Și aici am eu niște rezerve pentru că datele nu ar trebui să fie stocate. Dar dacă ni se spune că tehnologia nu permite stocarea și până la urmă am aflat că stoca datele, atunci pe cine să mai credem? Aceasta a fost a doua observație. A treia este unde se încadrează toată această chestiune în sistemele generale de securitate aeriană. Orice scanare chiar dacă este vorba de detectoarele de metal, reprezintă o metodă terțiară de prevenire a terorismului în aviație. Noi ne bazăm și trebuie să ne bazăm pe informații adecvate și pe culegerea de date, astfel încât să avem o idee bună înainte ca cineva să calce în aeroport. Trebuie să se știe dinainte dacă o persoană reprezintă un eventual risc pentru siguranța pasagerilor și de aceea trebuie să ne concentrăm pe profilurile pacienților. Pentru că stabilirea profilurilor uh, face exact ceea ce spune, se uită la mm, istoricul de zbor uh, și uh, spune dacă pasagerul reprezintă un eventual risc. Un ultim uh, punct, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru răbdare, în ceea ce privește lichidele și gelurile. Eu cred că trebuie să fim realiști. Eu nu știu dacă există în momentul de față tehnologia pentru a avea o abordare sigură a scanării în vrac a lichidelor și gelurilor, astfel încât acestea să fie scutite de regulament. Deci cred că ar trebui să avem acest lucru înainte să avem regulamentul 2013. Domnul Bach, trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca sa eu cred că aici nu ar trebui să depășim limitele rezonabilului și cred că se poate găsi un consens larg pentru a nu uh, aduce atingere demnității și sănătății umane. Aș vrea să mă limitez la câteva puncte. În primul rând, uh, stocarea datelor. Cred că aici se pune problema doar a unor scheme uh, și nu a unor imagini complete și în niciun caz stocare, pentru că aceasta ar uh, duce ulterior la probleme în sensul ce poate fi transferat, mai departe, etc. Dacă se vorbește de aparatură modernă, există totuși multe care emit radiații și cred că și aici trebuie să ne gândim și la personal. În primul rând la pilot și la echipaj, care trebuie să treacă de mai multe ori prin aceste aparate și amendamentele uh, vis-a-vis uh, de instruirea personalului și de condițiile sociale și de salarizare și aceste aspecte trebuie avute în vedere pentru că o salarizare bună și condiții de muncă corespunzătoare fac ca personalul să poată fi mai de încredere, deci trebuie să ne bazăm doar pe tehnologie, ci și pe oameni. În ceea ce privește statele terțe, eu cred că aceste uh, scanări ar trebui uh, îmbunătățite Uh, în ceea ce privește mărfurile care vin din state terțe, pentru că altfel ne-am confruntat cu probleme logistice mult prea mari în Europa la o eventuală rescanare. În ceea ce privește lanțul de informații, uh, Știm că multe informații au fost uh, stocate, dar nu au fost transferate mai departe și problemele s-au arătat ulterior. Acestea au fost punctele la care am dorit să mă refer. Mulțumesc. Doamna Senelova, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, raportorului și să mă refer la tehnologia cu raze X. Mă alătur și eu celor care sunt împotriva acestei tehnologii. Cred că nu trebuie să ne temem să spunem acest lucru foarte clar în raport și există mai multe motive despre care au vorbit și antevorbitorii mei. Unele state membre și legislațiile lor nu fac posibilă supunerea cetățenilor la radiografii decât în scopuri legate de sănătate, în scopuri medicale. Deci trebuie să fim conștienți de riscurile expunerii repetate la tehnologia cu raze X și există mai multe categorii uh, de risc. Vă avertizez împotriva acestor lucruri. Deci nu susțin obligativitatea ca oamenii să se supună tehnologiilor cu raze X. Eu aș prefera metode alternative. Dar dacă această tehnologie cu raze X este folosită, atunci trebuie să fie sigură. Foarte pe scurt, uh, domnul Kramer. Oamenii sunt foarte sceptici. Avem niște reguli privind uh, lichidele. Parlamentul nu a fost implicat din motive de, de siguranță și, de, și din motive politice, însă există astfel de dispoziții și nimeni nu pretinde că tehnologia aceasta va fi atât de utilă. Însă, atunci când aceste măsuri au fost introduse pentru prima dată, am învățat foarte multe și cred că trebuie să ne gândim și la aceste lucruri, nu trebuie să uităm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului de Grandes pentru cele spuse, mulțumim pentru preocupările față de amendamentele prezentate de colegi sunt de acord cu eliminarea razelor X, dar este important să ținem cont de cele care apar de mai multe ori repetate și trebuie să ne gândim la, acest, la tema prevenirii și a informației. Sigur că tema drepturilor pasagerilor este importantă, informațiile trebuie să fie puse la dispoziția lor, trebuie să fie armonizate, scanerele apar în fiecare aeroport, dar dacă se ajunge la uh, acest lucru să se facă armonizat și cred că este important să menținem un cod deontologic pentru lucrători, pentru că dacă se conservă datele, atunci de exemplu, în situația scanerelor corporale, când treci prin aeroportul din Hamburg, durează un timp până când se luminează roșu sau verde. Cineva se uită acolo, care nu e acolo. Deci în această perioadă în care se spune da sau nu, este posibil că se, se, se mențină o parte din datele personale. Deci trebuie evitată această problemă. Și apoi lichidele. Sigur că mai puțin până la 29 aprilie și cred că este foarte important să repetăm scepticismul nostru apropo de modul în care se va aplica această prevedere și în ce mod se va crea o discriminare între călătorii din interiorul Uniunii Europene și Mulțumesc foarte mult. Eu vreau să vă felicit, domnule de Grandes. Știu că activitatea noastră a fost foarte minuțioasă și v-ați confruntat cu o sarcină foarte mare când s-a pus problema realizării unor uh, amendamente de compromis. Eu uh, sunt de acord cu domnul Bradford în general, cu excepția lichidelor și gelurilor. Dar are absolută dreptate când spune că unde sunt regulile comune. Despre asta trebuie să fie vorba. Eu am folosit un exemplu absurd la Heathrow, nu? Când ajungi, o peste tot. Să-ți iei tot, să scoți tot de pe tine, nu? Te duci la Manchester. La Manchester, de exemplu, nu ți se cere să scoți pantofii. Și atunci unde este, deci, consecvența regulilor? E o tâmpenie, nu? Asta este un exemplu. Nu că se întâmplă așa la Londra, sau poate să întâmple oriunde în Marea Britanie sau oriunde în altă parte. Este absolut clar din ce spun uh, europarlamentarii. Nu iubește nimeni mașinile cu raze X. Doamna Lichtenberger a spus că mai pe nicăieri, nici la Libe nu uh, se iubesc aceste dispozitive cu raze X. Și avem o problemă între statele membre, lo, statele membre nu, se, nu li se pare că există o problemă. Uh, legată de aparatura cu raze X. Nici guvernul meu nu consideră că există vreo problemă aici. Așa încât o să fie aici o bătălie și am auzit exact aceeași, uh, același argument. Cred că E o problemă de educație sau o problemă de uh, acțiune la nivelul statelor membre, să-i convingem uh, să accepte poziția noastră care este larg acceptată aici. Cred când spuneați, uh, când vă referați la uh, ideea susținerii poziției istorice a Parlamentului referitoare la lichide, aerosol și geluri. E vorba de decizia 300, nu care, decizie care va înceta să producă efecte în 2013. Sigur că domnul Groș vrea să știe ce se va întâmpla cu statele membre care acum, sub camuflajul sporirii securității, spun că nu vor să cheltuiască bani pe noile mașini la aeroporturi. Ce se va întâmpla cu aceste state membre? Deocamdată știu că există un stat, Franța, care dorește să continue cu sistemul regim, cu regimul actual. Este o chestiune importantă și trebuie să ne punem această întrebare. Cred că ce avem acum este corect, că trebuie să mergem uh, până la sfârșitul lunii aprilie că să există perioada de tranzit cu toate elementele necesare. Și la sfârșitul lui 2013 să iasă din vigoare. Dar cred că este un raport greu, pentru că dacă dai înapoi, ți să uh, reproșează că pui în pericol viețile omului, dar dacă faci un pas înainte, ți se reproșează că încalci drepturile civile, libertățile civile ale drepturilor omului. Aici e nevoie de înțelepciunea lui Solomon pentru a face ceva în acest domeniu. Deci este chestie de echilibru. Dar revenim la primul punct, și anume punctul domnului Bradford. Ideea este să avem reguli comune în toată Uniunea Europeană. Asta este ceea ce trebuie noi să dorim din tot sufletul. Mulțumesc foarte mult! Domnul Cornelis pentru comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să-i mulțumesc domnului de Grandes pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui raport, mai ales în acest moment în care Comisia redactează uh, niște posibile ruli, reguli în acest domeniu în Uniunea Europeană. De asemenea, este util pentru noi că faptul că există consens uh, în comisia dumneavoastră pe marginea acestui dosar ne va ajuta să redactăm legislația. Unele state, unele state membre au experiență cu aceste scanere și poate că și ele au inspirat o serie de amendamente. Vreau să spun că aceste scanere sunt puse acolo de probă și funcționează cu o serie întreagă de reguli și condiții elaborate local, pe plan local. Iar uh, activitatea noastră legislativă de acum uh, este, merge în sensul preocupărilor uh, exprimate de dumneavoastră și al ideea de a găsi reguli comune, așa cum spunea și domnul Simpson. Considerăm că scanerele sunt o tehnologie foarte bună pentru siguranța aviației, sunt mult mai bune decât detectoarele de metale, din motive absolut evidente. Am prefera ca amendamentele care se îndoiesc de eficiența acestor echipamente să nu fie reținute, cum ar fi 67 și 71, Există o serie de amendamente care se referă la condițiile de funcționare legate de drepturile fundamentale și sănătate. E păcat aici că nu putem să publicăm evaluarea de impact pe care am pregătit-o, pentru că deocamdată se discută la nivelul serviciului dar în momentul în care veți citi această evaluare de impact, veți găsi răspunsuri la multe dintre întrebările pe care le aveți legate de drepturile fundamentale și de sănătate, pentru că am analizat și noi aceleași chestiuni și considerăm că există răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Deci o serie de amendamente, după părerea noastră, nu sunt necesare, ținând cont de cele constatate de noi în acest domeniu. Nu le voi înșira pe toate, dar uh, voi, voi transmite personal domnului de Grandes acest lucru. O chestiune dificilă este cea legată de tehnologie și de problema razelor X. Aici, de regulă, adoptăm o poziția următoare. În legislația uh, europeană trebuie să avem o atitudine neutră față de tehnologie atâta vreme cât drepturile fundamentale și sănătatea pot fi garantate și respectate. Și aici nu se pune problema dacă problemele de sănătate trebuie să fie protejate, ci cum trebuie să fie protejate. După cum veți vedea în evaluarea de impact, există deja legislație privind protecția împotriva radiațiilor. Este legislație orizontală care abordează această chestiune în mod general pentru că aici în uh, ceea ce privește radiațiile, nu e vorba de expunerea la o sau o expunere la radiație, ci este în general expunerea la tot felul de radiații. Și când uh, ne gândim la această legislație, trebuie să ne gândim cum o deosebim față de cea orizontală. Finanțarea este o altă problemă adusă în discuție. Amendamentul 168 Firește că și noi dorim să avem o poziție fermă a Consiliului privind propunerea de directivă, dar am dorit ca această chestiune să fie menținută separată față de cea, men- cea a finanțării. Finanțarea nu este specifică scanerelor de siguranță, ci se referă la toate măsurile de siguranță. Lichid, lichidele, aerosolii și gelurile, vreau uh, să mă fac ecou celor spuse de domnul de Grande și anume să nu ne concentrăm pe data de 29 aprilie 2011, care în momentul în care se va adopta acest raport va fi trecut deja, ci să ne concentrăm pe data 2013, care este obiectivul principal pe care îl avem. Și vreau să-i răspund domnului Groș, domnului Simpson, ce va face comisia dacă uh, și în momentul în care statele membre nu aplică corect regulile, în momentul acesta am primit notificări de la mai multe state membre, patru anume, care doresc să impună măsuri mai stringente le vom scrie acestor state membre, le vom răspunde astfel încât să ne prezinte o justificare în detaliu pentru luarea acestor măsuri și le vom examina în lumina condițiilor menționate din articolul 6 din regulamentul 300 din 2008. Și bineînțeles, dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite așa cum trebuie, se poate ajunge la acțiuni ulterioare, inclusiv acțiunea de dare în judecată pentru încălcarea legislației comunitare. Și apoi problema transporturilor de marfă. Există mai multe amendamente, e o chestiune importantă și ne bucură că apare în acest raport. Mesajul important aici este următorul. Provocarea se leagă de mărfurile care vin în Uniunea Europeană. Există reguli privind mărfurile care părăsesc uh, uh, Uniunea Europeană. Amenamentul 21178 se referă la regulile interne mai degrabă decât la cele externe și se concentrează pe ideea de marfă care vine către Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Well, thank you, Commission. Before... Eva, you got a point to... Îmi cer scuze, Eva, ai un punct de procedură? Da. Eu nu am înțeles exact uh, despre ce fel de procedură e vorba, cu o decizie sau ce altceva, uh, dacă comisia ar urma să vină cu altă propunere. Nu e clar. Eu presupun că ar fi vorba de o decizie. Nu? Well, what? Well, I mean, uh, not for one to... Nu vreau ca comisia să-și tape singură groapa, dar care e procedura? E o întrebare valabilă pentru dacă aveți de gând să scurcircuitați Parlamentul? Acest covor verde se va face roșu foc. Mulțumesc. Dacă vorbim de chestiunea scanerelor și nu a mărfurilor ca o posibilă metodă de screening, așa cum se prevede în regulamentul 300, aceasta se supune procedurii PRAC, care, bineînțeles, că implică Parlamentul și vă acordă toate prerogativele de care aveți nevoie. Președintele, singurele precizări pe care am dorit să le fac că atunci când un uh, pasager are opțiunea să treacă printr-un aparat cu raze X sau nu zbori, asta nu, nu mi se pare o alegere, mi se pare ori da, ori ba. De aceea, această fază de testare, cum ați denumit-o dumneavoastră, a fost subminată de statele membre care au zis da sau nu. Domnule de Grande. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim comisiei pentru că ne-a adus puțină lumină, însă vreau să comentez intervenția comisiei și cu intervenția doamnei Lichtenberg. Întrebarea doamnei Lichtenberg este oportună eu vreau să știu în finalul inițiativei mele că avem nevoie de o propunere legislativă. Adică dorința mea este să fie codecizie și comisia să apară cu o propunere legislativă. Sigur, asta este poziția raportorului. Nu înseamnă, nu, comisia nu s-a pronunțat nici înainte, nici acum. Pentru că există și comitologia dar uh, raportorul dorește o propunere legislativă în care noi să putem să participăm în continuare. Domnule președinte, din fericire nu m-am înșelat. Amendamentele arată acest lucru și intervențiile explică acest pentru că și reiese același lucru. Sunt coincidențe foarte mari. Sunt uh, formulări diferite o limbaje diferite folosite, dar concluziile sunt aceleași. Așa încât eu sunt foarte mulțumit aici, pentru că există speranța să putem să avem succes. Mă pot referi foarte repede la, la câteva dintre intervenții. Domnul uh, Fleckenstein, care a vorbit în numele raportorului socialist, spunea că nu există imagini de acord că nu se stochează de acord, că nu se folosesc RAID X de acord și că măsurile stricte pentru uh, poștă, sigur, ar putea să fie altele. Eu știu că există altele. La Charles de Gaulle, de exemplu, am văzut ce se folosește în Franța. Foarte bine. Acolo se folosesc. Pentru marfă sunt foarte multe sisteme care se folosesc Problema este în momentul în care se scanează persoanele. Iar aici doamna Lichtenberg avea dreptate apropo de chestiunea numelui. Mie mi se pare, după părerea mea, nu contează cum se numește acest uh, mecanism. Nu contează cum îi spunem, e puțin îmi pasă că îi zice așa sau altfel. Dar dacă vi se pare că este relevant, n au niciun fel de problemă să schimb numele. Deci nu este așa o chestie de viață și de moarte. Doamna Meissner, razele X să se interzise. Sigur că da, eu cred că nu putem să spunem noi dacă trebuie interzise sau nu, să spunem că să se respingă, să se elimine, dar interzicere ca atare, ca expresie, eu nu pot să fac acest lucru în raport. Nu există nicio diferență. Cerem același lucru, dar nu putem să-l spunem așa. Amendamentul 9. Bun, e bun. Se spune că e bun. Să se folosească alte forme de detecție. Sigur, am spus. Dacă există, da, bineînțeles, trebuie să fie compatibile. Eu știu în Franța se folosesc sisteme eficiente pentru, uh, pentru marfă, cu câini uh, și este foarte clar, lucrul merge foarte bine, se analizează containere foarte mult. La Charles de Gaulle s-a văzut foarte bine acest lucru. Doamna Lichtenberger. Deci nu mai discutăm despre nume, v-am spus, nume, v-am spus care este părerea mea. Razele ex- excluse. Vreau să fac o precizare un raportor uh, trebuie să se informeze foarte bine că există tipuri și tipuri de raze X. Raze X care uh, emit radiații și care trebuie eliminate fără doar și poate și există raze X care, conform specialiștilor, sunt altfel. Ținând cont de criteriile comisiei, eu aș vrea să nu fac niciun fel de deosebire. Eu nu vreau să fac deosebiri, așa că uh, militez pentru eliminarea lor. Nu? Adică uh, suntem de acord asupra acestei chestiuni. Sigur, protecția datelor la fel este foarte important, intervenția dumneavoastră este corectă și n-am nimic de spus. Doamna Foster, domnul Bradberg, îmi pare rău că a plecat întotdeauna are remarci foarte clare, îl cunosc din legislatura anterioară. Însă, deocamdată, cele spuse sunt congruente, pentru că în uh, Regatul Unit există o concepție, iar pe de altă parte spune ca toată lumea să fie obligată să facă același lucru. Nu se poate așa. Vreau să vă aduc aminte că aceste acțiuni de securitate apar în Statele Unite și după aia la verii lor și nu îi întrebă pe nimeni. Ne-au impus lichidele, ne-au impus măsurile respective. Deci eu prefer ca ă, în chestia pasagerilor și a mărfii să existe această libertate. Regul, regul comune, da, cu, aici sunt, cu asta sunt de acord cine le aplică trebuie să se supună unor standarde comune minime, astfel încât pasagerul să nu dea peste tratamente diferite dintr-o parte într-alta. Doamna Foster spunea de asemenea că este de acord cu controlul corporal, să nu se folosească profiluri, dar domnul Vandalen dorește profiluri în mod expres. Aici e cam greu să spunem două chestii diferite. Deci nu poți să mănânci și prăjitura și să o ai și în același timp. Și apoi, în, în, statele, în Marea Britanie se folos, Marea Britanie se folosesc radeiți, doamna fostă știe foarte bine acest lucru. Obligatoriu sau nu am spus care este părerea mea, dar respect opiniile celorlalți. Doamna Wills, care susține protecția sănătății, garantarea datelor uh, personale, este foarte corect? Domnul Groș și-a adus, ne-a adus aminte de principiul subsidiarității. În acest moment se explică, se aplică uh, Uh, de probă în diferite state, diverse metode și în orice caz vreau să vă reamintesc un lucru. Independent de, dorin, de, de hotărârea noastră și a Comisiei, statele vor avea întotdeauna capacitatea juridică să pună în aplicare sisteme mai stricte. Și nu o să putem să negăm acest lucru pentru că așa este, asta este legea. Și am să conchid domnul Bach sunt de acord în general cu cele spuse de domnia sa. Domnul Kramer și aici sunt de acord, n-a spus nimic cât deosebit. Doamna Ayala Sender s-a operit la persoanele vulnerabile. Tema aceasta este cuprinsă în raportul meu. Mulți propunători de amendamente s-au referit la acest lucru, să nu fie afectați copiii, infirmii, persoanele cu, uh, cu handicapuri sau lucrătorii care se expun la aceste sisteme. Domnul Simpson, reguli comune, da, cred că e vorba când se, se regăsește în exprimarea standarde minime și sigur să nu se folosească razele X, și menținerea regulilor coerente pentru că era vorba de lichide pe 29 aprilie și 2013. Eu spuneam și comisia mi-a dat dreptate, deși n-am vorbit cu ei pe această temă, că dacă o să luăm uh, o hotărâre după 29 aprilie, de ce să ne mai încurcăm? Adică să ne gândim la termenul de 2013 și să ne gândim la îndeplinirea cerințelor pentru 2013, să nu vorbim de chestiuni care vor fi fost trecute deja. Pentru că în momentul în care dacă se iau uh, măsuri contrare cu ale noastre, ne putem opune. Comisia, doresc să-i mulțumesc, a spus ceva foarte important. Și anume, trebuie să termine evaluarea de impact. Uh, evaluarea de impact ne va spune care sunt rezultatele acestei analize și să vedem dacă apar răspunsuri la preocupările exprimate de cei care au propus amendamente. Vă mulțumesc foarte mult, din suflet vă mulțumesc și cred că putem ajunge la consens și cred că acest uh, raport poate să se bucure de succes pentru că toții, cu toții avem aceleași preocupări Vă mulțumesc foarte mult. Mulțum- Mulțumesc. Vă reamintesc că votul în Comisia TRAN va avea loc în mai, iar votul în plenară în iunie. Mai în comisie, iunie în plenară. Următorul punct de pe ordinea de zi este uh, spațiul um, european unic uh, feroviar și avem uh, o prezentare a două note de informare către Comisia de Transport și Turism. Acestea au fost solicitate la întâlnirea din ianuarie. Aceste note, care se bazează pe dovezi academice, vor prezenta situația din Uniunea Europeană cu privire la impactul separării verticale în sectorul feroviar și situația organismelor de reglementare din Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele și resursele. Domnul Steer Davis Gleave uh, a fost uh, cel uh, ales să facă acest raport, iar domnul Francesco Dionori va prezenta acest raport în fața comisiei noastre. Vă rog să vă prezentați constatările, domnule Dionori, și după aceea vom da cuvântul raportorului și deputaților. Domnule Dionori, mulțumesc. Cred că ați primit uh, sau veți primi copii ale prezentării mele în uh, format um, tipărit pentru a le putea vedea mai ușor decât pe ecran. Vă rog, continuați, spune domnul președinte. Așa cum a spus domnul președinte, ni s-a cerut să analizăm două studii, unul privind separarea și celălalt organismele de reglementare. Uh, am să vă fac o scurtă prezentare. Voi avea o introducere a celor două studii, o prezentare generală a pieței, care se regăsește în ambele note de informare și o discuție privind cele două note de informare. O scurtă introducere. Acest aceste două note se referă la tipologia și structura organismelor de reglementare și a doua se referă la impactul separării între managementul infrastructurii și operațiunile de transport în sectorul feroviar noi ne-am bazat pe diferite modele în ceea ce privește această separare în statele membre. Aceste note sunt doar niște note informative, note de informare, nu sunt studii detaliate și, prin urmare, nu um, includ toate detaliile referitoare la toată situația din Uniunea Europeană. Foarte rapid, să vedem care este situația pieței feroviare în primul rând, din 2000, tranzitul și transportul de pasageri a rămas cam 6% în ultimii ani. Graficul pe care îl veți vedea nu arată secțiunea de transport um, rutier, transport cu mașinile. Au, a existat o creștere semnificativă a transportului de pasageri în unele state membre, Danemarca, Regatul Unit și Belgia, de exemplu. Dar, pe ansamblu, după cum puteți vedea în aceste copii alb și negru, este vorba de a treia linie de jos. Nu, a treia linie de sus, se corectează vorbitorul. Au existat uh, oarecare situații, dar uh, situația nu s-a schimbat uh, semnificativ. Referitor la transportul feroviar de marfă, acest segment este mai mare, dar nu semnificativ mai mare decât uh, pe segmentul de pasageri. Este un pic peste 10%. A existat o creștere semnificativă în Letonia, Germania și Austria, dar uh, nivelul european general a rămas oarecum stabil comparativ cu alte moduri de transport. Acum, referitor la cotele de piață, acest slide arată evoluția cotelor de piață în sectorul de transport de marfă. Vedeți acolo, pe axa verticală, procentul uh, de mm, întreprinderi uh, rezidente, de exemplu, în Regatul Unit, Estonia, România, Olanda și Polonia. Acest grafic arată că în medie a existat o creștere a cotei acestor uh, companii uh, feroviare uh, de la 10,5% în 2005 la 22% în 2009. Există câteva vârfuri, de exemplu, o creștere foarte mare în Estonia, în Austria, Bulgaria acești ani care au fost aleși uh, se bazează pe studii anterioare. Avem uh, date din 2005 și 2006 care se referă la studiile Steer Davis Glive. Apoi 2008 uh, conține date dintr-un studiu IBM și 2009 provin dintr-un um, raport al statelor membre. Referitor la notele de informare privind organismele de reglementare Aș vrea să vă fac o scurtă introducere. Obiectivul principal al organismelor de reglementare este să asigure o supraveghere independentă și imparțială a pieței pentru a asigura accesul liber la piață pentru toate companiile feroviare. Și aceasta are ca scop asigurarea unui acces nediscriminator. Articolul 30 din directivă impune ca organismele de reglementare să fie independente de managementul infrastructurii, de compania feroviară și de organismele de alocare a capacităților și tarifare. În momentul de față există o dezbatere la nivelul Parlamentului cu privire la uh, rolul organismelor de reglementare cu scopul întăririi rolului acestora, astfel încât aceștia să aibă un rol mai puternic uh, ex ante și ex post. De exemplu, în ceea ce privește planul uh, de management, planul de afaceri al managerilor de infrastructură. Și, uh, de asemenea, acestea trebuie să fie organisme independente uh, de ministerele de resort din uh, statele membre. Această notă analizează tipurile de organisme de reglementare. Analiza este împărțită în două secțiuni. În uh, partea de sus se face o împărțire a pieței între organismele independente și cele integrate. Ce înseamnă independente? Înseamnă că avem un uh, organism feroviar care este integrat într-un uh, reglementator de transport mai larg sau în cadrul unei autorități mai largi de reglementare a utilităților sau de concurență vedeți uh, care sunt uh, diferitele tipuri. Există avantaje și dezavantaje în ceea ce privește acești, uh, aceste organisme de reglementare independente sau integrate. Acestea au fie o vedere mai largă asupra sectorului transporturilor sau a sectorului concurenței. Sigur, există unele avantaje ale integrării, pentru că un astfel de organism are un back office comun, iar costurile sunt uh, integrate. Ambele tipuri uh, se conformează directivei. În uh, jumătatea de jos a tabelului regăsim dispozițiile de la articolul 55 din directiva reformată. Este vorba de o delimitare, de o distinție între organismele complet independente de ministere și cele care sunt uh, atașate într-un fel sau altul de ministere. Aici împărțirea este mai mult sau mai puțin aceeași. Tabelul este, arată cam la fel. Și oricum, acest lucru este discutat uh, în mai multe detalii în nota de informare. Acum, referitor la organismele de reglementare și structura acestora și referitor la eficiența lor, am analizat câteva aspecte importante. Primul se referă la încălcările identificate de comisie în legătura cu aceste organisme de reglementare. După cum vedeți, există câteva încălcări în unele state membre. Este vorba de o independență insuficientă a organismului de reglementare față de compania feroviară sau puterea insuficientă de a monitoriza concurența pe piață sau uh, puteri insuficiente de punere în aplicare sau faptul că fac parte sau se supun aceluiași minister care contribuie la controlul companiei feroviare de stat. Există și cazuri care au fost uh, prezentate spre soluționare Curții Europene de Justiție în țări precum uh, Germania, Spania, Italia și așa mai departe. Au existat astfel de cazuri legate de organismele de reglementare. Acest uh, slide, acest tabel analizează doar subiectele încălcărilor și nu cazuri specifice de încălcare. De asemenea, am comparat cotele de piață ale noilor intrați și numărul de încălcări identificate de către comisie. Nu există un tipar clar, dar există mai multe state membre cu cote de piață mai mari care au uh, încălcări mai puține sau chiar deloc. Și aceasta reiese din analiza noastră. Apoi s-a menționat uh, de către factorii de interes din industrie un lucru care a reieșit repetat. Uh, și această problemă este legată de capacitatea administrativă a unora dintre autoritățile de reglementare. Aceasta este o preocupare în unele cazuri, nu este o problemă generalizată. Știm că majoritatea organismelor de reglementare au mai puțin de 60 de angajați, dar numărul de angajați este insuficient pentru a face față dimensiunii pieței. De exemplu, în Italia, organismul de reglementare are 10 angajați care supraveghează o piață cu peste 25 de operatori de transport. Dacă includem și operatorii de transport uh, de pasageri, numărul depășește 50 de operatori. Deci există probleme pe care ni le-au semnalat uh, factorii de interes legat de problemele care ar putea să apară și lipsa uh, unei capacități suficiente pe piețele individuale. Am făcut și o altă analiză și am efectuat un test foarte simplu pentru a vedea dacă aceste organisme de reglementare sunt independente. Primele trei coloane ilustrează acest test simplu. Am uh, analizat dacă ministerul are sediul în același loc ca și organismul de reglementare, dacă au, de exemplu, același website sau aceeași adresă de e-mail. Iar pe a treia coloană am analizat dacă există o suprapunere între organismul de reglementare și compania feroviară sau administratorul infrastructurii. Și acestea au dus la identificarea încălcărilor. Avem și o a patra coloană care prezintă sursa finanțării organismelor de reglementare și aceasta indică sau nu gradul de independență. Și ar putea exista oarecare motive de îngrijorare în această privință. Care sunt concluziile acestei note? Eficiența organismelor de reglementare în Uniunea Europeană variază semnificativ. Modelul de organizare, prerogativele sunt diferite. Dar oricum este clar că legislația existentă trebuie consolidată pentru a garanta mai bine independența autorităților de reglementare și ar trebui să existe și resurse și capacități adecvate pentru ca acestea să acționeze rapid și eficient. Apoi, organismele de reglementare trebuie să funcționeze independent de guvern, mai ales când acesta din urmă are o, un interes direct sau o participație directă în um, compania feroviară sau administratorul de infrastructură. Și de asemenea, Organismele de reglementare trebuie să aibă resurse și puteri adecvate, dar situația diferă de la țară la țară. Acum, trecând mai departe, la, rota, la nota privind uh, separarea. Aș vrea să vă fac o scurtă introducere. Acesta este un uh, proces uh, prin care au trecut companiile de utilități pentru a crește uh, concurența. A fost vorba de un proces de separare verticală și liberalizare. În unele cazuri, este adevărat că mai există probleme substanțiale, probleme legate de interoperabilitate sau bariere tehnologice dar Comisia a spus deja foarte clar, iar Parlamentul a confirmat în directive că administratorul de infrastructură trebuie să fie independent de orice companie feroviară în scopul alocării capacităților. Există mai multe avantaje și dezavantaje ale acestui proces de separare și unele dintre acestea sunt uh, enumerate în note. Există și mai multe și diferite abordări ale separării verticale care au produs rezultate diferite și efecte diferite asupra concurenței. Apoi, uh, diferite state membre au adaptat modele diferite de separare verticală. Am uh, ajuns și la o clasificare care a reieșit din aceste studii. Avem patru categorii în ceea ce privește organizația uh, și uh, aspectele legale. Există o separare totală sau o separare parțială, în care cele două organisme sunt separate organizațional și legal, dar compania feroviară principală are o responsabilitate pentru funcții de management cheie. Apoi există și o integrare parțială în care cele două sunt separate organizațional, dar sunt filiale ale aceiași companii mamă. Și există și o integrare totală în care nu există o separare între administratorul de infrastructură și compania feroviară. Apoi am analizat și alte domenii specifice. În primul rând, Există un studiu al Comisiei din 2009 care a luat cele patru categorii identificate anterior și a împărțit statele membre în aceste categorii. Această situație era din 2009 și știm că situația s-a schimbat între timp și se schimbă în continuare. Și noi am folosit datele disponibile cele mai actualizate, dar cu, rezerv, cu această rezervă că au existat modificări. Comisia a concluzionat că multe dintre modelele actuale nu respectă în totalitate primul pachet feroviar. Apoi uh, am uh, luat uh, analiza făcută de Steve Davis Gleave și a analizat gradul de independență. A, a efectuat câteva teste Am analizat uh, independența managerului de infrastructură și a companiei feroviere, feroviare și am făcut acest lucru în câteva state membre. Acesta este doar un uh, rezumat, uh, un tabel simplificat a, al raportului. Există însă niște state membre în care sediul era în aceeași clădire, în care mm, operatorul uh, feroviar uh, deținea sau avea acces la anumite active ale administratorului de infrastructură. Găsiți mai multe detalii în notă. Ideea este că cu cât sunt mai multe dauri, cu atât mai multe semne de întrebare am avut noi în studiu. Aceste opțiuni sunt relevante și de aceea le-am păstrat în notă. Sigur că mai există și alte aspecte care au reieșit din studii. Unii uh, administratori de infrastructură au hotărât să-și protejeze alocarea capacităților și sigur am fi putut să introducem și alte teste, de exemplu angajați, plătiți de instituții și așa mai departe, dar nu am făcut acest lucru pentru că am considerat că această analiza noastră este suficient de relevantă. Acum uh, știți care a fost situația cu încălcările. Am să sar peste acest slide pentru că timpul mi se apropie de sfârșit. Oricum, uh, cele mai mari îngrijorări sunt legate de faptul că nu se asigură o independență suficientă a administratorului de infrastructură și aceste aspecte sunt cele mai importante pentru alocarea capacităților. În uh, cadrul notelor, am analizat 5 studii de caz. Am ales Regatul Unit, Suedia, Olanda, Italia și Franța. Pentru că acestea ne-au uh, ilustrat fiecare dintre modelele identificate anterior, cu excepția modelului de integrare totală, pentru care nu avem un studiu de caz. Regatul Benit, uh, Regatul Unit uh, are un um, proces de licitație competitiv care a contribuit la stimularea creșterii pieței. Apoi, uh, unele costuri au crescut excesiv ca urmare a acestui uh, proces. Au existat însă creșteri ale costurilor și din cauza lipsei de investiții în uh, anii 80 și la începutul anilor 90. În Suedia nu există o dovadă a problemelor de coordonare ca urmare a separării. A existat o îmbunătățire a performanței și o reducere a întârzierilor și au scăzut și costurile. În uh, Olanda, separarea a dus la îmbunătățirea ale punctualității, fiabilității, capacității și siguranței și nu au existat dovezi clare privind majorarea costurilor. În Italia a existat o intrare substanțială pe piața transportului de marfă, iar uh, noi operatori identifică în continuare bariere care împiedică accesul, dar din nou, nici aici nu există dovezi privind creșterea costurilor ca urmare a alegerii modelului de, de integrare parțială. În Franța, separarea este doar parțială. Exist, au existat uh, oarecare intrări pe piață, dar concurența uh, nu s-a manifestat așa cum trebuie. Uh, și există și uh, anumite, anumiți factori care împiedică intrarea pe piață. Avem de asemenea și câteva rezultate privind separarea și liberalizarea. Avem uh, un uh, index care a fost uh, introdus în studiul uh, IMMS și există și studiul privind și indicele privind liberalizarea pregătit de IBM. Există păreri diferite despre liberalizare, însă ambele studii sunt de acord că a existat o îmbunătățire a, în ceea ce privește deschiderea pieței în Uniunea Europeană. Acum, referitor la separarea și cotele de piață ale celor care nu sunt titulari, uh, avem uh, piețe complet separate, cu cote de piață foarte mari și nu există încălcări. Există însă cote de piață mari și în modelele parțial separate și parțial integrate. Deci nu există dovezi concludente cu privire la un model sau altul. În fine, vă voi prezenta concluziile. În pofida schimbărilor structurale există relații uh, Uh, între administratorul de infrastructură și compania feroviară principală în uh, unele state membre. Iar și doar reglementarea nu va garanta o nediscriminare a accesului. Cu cât se realizează o deschidere mai rapidă a pieței, cu atât uh, va crește nivelul de separare. Apoi există probleme precum capacitatea unei companii feroviare dominante de a influența în mod um, necuvenit, necorespunzător alocarea capacităților și alte decizii. Apoi uh, există și alte chestiuni uh, uh, și alte mecanisme care ar putea să evalueze opțiunile de politică, inclusiv independența procesului decizional. De asemenea, s-au observat tendințe în ceea ce privește costurile, tarifele și calitatea serviciilor care pot fi exprimate explicate printr-o serie de factori și care nu pot fi atribuite doar procesului de separare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. thank you, Mr. Mulțumesc pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Înainte de a da cuvântul eurodeputaților, vreau să le reamintesc ceva. Nu discutăm aici raportul Serichiani ca atare, sau propunerea Comisiei ca atare, pentru că vom face acest lucru pe 20 iunie. Ne gândim aici, discutăm aici la acest raport. Deci, dacă o luați pe arătură, așa cum o să vă închid microfonul. Este vorba de raportul care ne-a fost prezentat de domnul vorbitor, am 150 de vorbitori pe listă. Deci o să trebuiască să vorbiți două minute. Dacă nu vă convine, asta este. Așa cum spuneam mai devreme, nu pot să controlez timpul. Deci două minute fiecare și voi începe cu raportorul. Domnul, doamna Serichiani, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această notă de informare. Președintele a spus că este vorba de studii care analizează modul în care putem vedea situația din perspectiva organismului de reglementare, iar ideea aceasta separării uh, e supusă foarte multor interpretări. Situația e destul de încurcată. Deci, această idee pe care ați prezentat-o acum cred că e clară tuturor, dar aș vrea să-i pun o întrebare vorbitorului. În primul rând, separarea. Acolo aș dori să știu dacă, după părerea dumneavoastră, ca rezultat al studierii uh, sistemelor, Există separare în unele sisteme, în alte sisteme există separare parțială, iar în unele sisteme nu există separare deloc. Așa că aș dori să vorbiți despre sistemul german care pare să fie eficient și poate ajungem la un fel de concluzie evaluând piața care stimulată sau nu de separare și apoi exemplu olandez. Ați analizat acolo criteriile de, efic de eficiență de pe piața olandeză și raportul, uh, raportul dintre eficiență și costuri, reducerea costurilor sociale. Să, e să fie răspunsul corect? Mulțumesc că ați respectat uh, timpul, domnul Kuhn. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și experților care ne-au pus la dispoziție aceste date după ce Cartea Albă vine cu o precizare, precizare clară în ceea ce privește uh, preferința Comisiei pentru separare, practic acești experți uh, ne-au venit acum cu studii care par a fi uh, favorizat această separare Însă dacă analizăm uh, în caz după caz, uh, nu reiese o <clears throat> uh, tendință clară în Italia, model de holding, unde nu e o eficiență nemaipomenită, în Franța nu se poate uh, spune nimic cu claritate. Poate că ar fi fost interesant uh, să fie analizat și Germania din această perspectivă în ceea ce privește indexul IBM uh, privind accesul pe piață. Lucrurile par să funcționeze bine, însă, din păcate, nu au niciun fel de analiză cu privire la <clears throat> statele din uh, Europa Centrală și de Est, pentru că și acolo este vorba de, de deschiderea pieței, o chestiune interesantă pe care cred că de asemenea trebuie să o abordăm este că dacă avem o separare totală în anumite țări între operare și infrastructură, totuși statul rămâne deținător, uh, proprietar 100% pe de o parte a infrastructurii, pe de altă parte a operatorului uh, de transport. <clears throat> De, de aceea cred că și aici uh, trebuie să mai avem o discuție în ceea ce privește organismul de reglementare. Aici sunt de acord, acesta trebuie să fie independent atât de administratorul de infrastructură cât și de operatorul de transport, de companie feroviară și uh, să fie de finanțat din partea unei autorități. Și dacă continuăm această discuție, fiind vorba aici doar de o prima abordare, și o ultimă precizare, dar încă nu am văzut uh, ciocanul. Vă mă amenințați deja? Da. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Trumosa. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori uh, să mă refer la procedura și calendarul acestei reformări pentru că ne-a parvenit doar săptămâna trecută, doar în limba engleză și mulți dintre colegii noștri nu au avut posibilitatea să-l citească. De aceea rog secretariatului să ne permită suficient timp pentru a putea prezenta amendamentele. În primul rând, în ceea ce privește autoritățile de reglementare, când am citit acest uh, după citirea acestui document, reafirm că o autoritate de reglementare independență este o condiție sine qua non pentru uh, deschiderea piețelor naționale. Țările cele mai deschise au autoritățile de reglementare cele mai puternice, ce putem compara Germania și Regatul Unit cu Italia și Spania, pe de altă parte. În plus, un o autoritate de reglementare independentă este o precondiție pentru accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară. Așadar, susțin recomandarea în sensul că orice fel de modificare legislativă ar trebui să prevedă uh, prevadă suficientă finanțare pentru aceste autorități de reglementare și, bineînțeles, competențe. Eu cred că deciziile ar trebui luate mai rapid la nivelul autorităților de reglementare, de aceea reafirm cele spuse în ianuarie, spunând că trebuie să avem un nivel european de reglementare doar uh, pentru acele reclamații uh, și în cazurile în care autoritățile reglementare naționale nu își fac treaba bine. În ceea ce privește separarea operațiunilor de transport față de uh, infrastructură, Mie nu mi se pare că există o legătură directă între deschiderea pieții și modelele structurale. Avem piețe uh, deschise cu modele separate, uh, ca Regatul Unit și Olanda, sau, pe de altă parte, Germania și Austria cu modele parțial integrate. În plus, nu văd nicio legătură între uh, separarea fostei companii naționale, feroviare și accesul pe piață a companiilor noi. Noi ne dorim mai mult acces pe piață și de aceea ar trebui să ne concentrăm asupra al, autorități de reglementare naționale care trebuie să aibă suficientă forță și resurse pentru a își face treaba. Și în plus avem nevoie și de un nivel european de reglementare. Mulțumesc, domnule Kramer, două minute. Mulțumesc, pare rău că avem doar două minute la dispoziție după această prezentare. Practic, nu am noutăți față de uh, discuția anterioară. Uh, Trebuie totuși să critic uh, faptul că nu au fost incluse toate țările, că Germania, de exemplu, ca cea mai mare țară, nu a fost uh, inclusă. Pe mine m-ar fi interesat, de exemplu, diferența între Franța și Germania. În Franța, de pildă, avem o evoluție negativă de minus 55% a transportului de marfă și în Germania, în același timp, o creștere de 44%. Asta ați fi putut analizat în cazul statelor noi, în Estonia, de exemplu, o o creștere majoră a companiilor care nu sunt de stat și în Suedia o, o descreștere în acest sens. Eu cred că lucrurile nu au nicio legătură cu uh, separarea activităților, ci e vorba despre tariful pentru infrastructură, pentru că prețul pe uh, infrastructura feroviară în unele uh, locuri a crescut așa de mult încât a devenit neeficient. Trebuie așadar să analizăm ansamblul factorilor. Și de aceea, cred că definitoriu pentru mine nu este separarea sau nu, ci autoritatea de reglementare care trebuie să fie dotată corespunzător. Dacă în Italia uh, lucrează doar 10 oameni și care trebuie să facă față acelor activități, ca în alte state unde e vorba de 100 de oameni și atunci uh, nu uh, ne punem întrebarea de ce lucrurile nu funcționează poate așa de bine. În al doilea rând, deciziile pe termen scurt. În Germania o decizie se ia în 14 zile, în Franța nu primești un răspuns timp de 2 ani. E logic că nu pot funcționa lucrurile așa. Și în ceea ce privește transparența fondurilor și deschiderea uh, acestor infrastructuri pentru toți. Și un ultim aspect, data trecută am fost critic explicat pentru că am spus că separarea activităților nu este un aspect la fel de important ca și uh, competențele autorităților de reglementare. S-a primit uh, între timp uh, um, confirmări din partea acestor autorități. Domnul Zeller, mulțumesc. Eu aș dori să îl întreb pe invitatul nostru două lucruri. Analizăm această reformare și avem două obiective, creșterea competitivității și reducerea costurilor pentru transportul de marfă. Întrebarea e ce se impune în acest sens. Însă o separare completă arată că lucrurile funcționează de fapt. Majoritatea dintre noi și-ar dori să vadă competiție reală, nu doar o deschidere a pieței, ci și intrarea pe piață unor companii private care să creeze competiție pe întreaga piață europeană. Vedeți o corelație între aceste instrumente? Pe de altă parte, nu v-ați ocupat de anumite aspecte. De exemplu, trei țări uh, Baltice și Finlanda folosesc alt sistem feroviar pentru că ecartamentul acolo este mai uh, larg cu 12,5 cm. Credeți că în ceea ce privește separarea companiile europene vor avea condiții mai avantajoase față de cele rusești? Mulțumesc, spune președintele. Îi voi da acum ocazia domnului de onori să, să răspundă la aceste întrebări și apoi uh, voi continua cu restul, pentru că, bineînțeles, uh, întrebarea principală este de ce Germania a fost uh, exclusă. Însă vă dau acum cuvântul pentru a da un răspuns, iar apoi vom continua cu lista de vorbitori. Domnule președinte, de ce este Germania exclusă? Germania nu este exclusă. Ni s-a cerut să facem un studiu care să analizeze situația din Europa. Este o notă de informare, nu este un studiu în detaliu, așa cum am spus. Rezultatul este că prezintă o serie de state membre, o serie de studii de caz care analizează modelele individuale acest lucru a fost uh, aprobat împreună cu serviciile Parlamentului. De aceea n-am făcut un studiu de caz pentru Germania. Asta nu înseamnă că n-am analizat uh, situația din Germania. Uh, lucrul acesta este prevăzut în nota generală. Ne referim la Germania în raport. Am acceptat punctul dumneavoastră de vedere că nu este un studiu de caz, dar așa am fost de acord cu serviciile Parlamentului de la început și ca să fiu cinstit, modelul parțial integrat are aceleași probleme pozitive și negative în uh, toate statele unde este folosit. Deci alegerea țării este nerelevantă într-o anumită măsură. să mă refer la cele spuse de doamna Serachiani. Ne cerea să spunem ce părere avem despre Germania și țările de jos. Țările de jos este o situație în care au avut loc îmbunătățiri de, ale eficienței, îmbunătățiri ale fiabilității, punctualității și așa mai departe. Este o rețea care are anumite trăsături specifice și propria sa structură. Este o rețea foarte densă, cu mulți uh, navetiști. Deci să poată fi văzut ca un exemplu bun de separare, în anumite, într-o anumită măsură, da, dar nu înseamnă că modelul acesta ar funcționa în toată Europa. Există elemente de cele mai bune practici care pot fi extrase din toate modelele pe care le-am analizat. Nu era treaba noastră în acest studiu să vedem care este modelul celor mai bune practici sau să punem la oaltă un model de stat de cele mai bune practici. Germania. Germania are o deschidere de piață foarte mare Uh, sunt uh, firme care intră mereu, uh, au intrat pe piață firme noi venite din străinătate. Sunt peste 300 de licențe date în Germania, de exemplu. Există de asemenea și foarte multe plângeri la adresa organismului de reglementare, la adresa comisiei. Săptămâna trecută a fost o asemenea situație referitoare la energia folosită. Apropo de volumul de discount. Deci sunt ă, chestiuni care țin de deschiderea pieței din Germania. S-a înregistrat foarte multă creștere în Germania, sigur, poate aveți, de, de, aveți dreptate. Ă, au fost contractări ale pieței în Franța. Da, da, pierderi ale pieței în Franța în ce privește cota de piață. Modelul german uh, ne ajută pe toți să desprindem niște învățăminte în toată Europa. Învățăminte pozitive, dar unele și mai puțin pozitive. Unul dintre studiile care sunt la baza analizei noastre spunea că Modelul folosit în Germania, citez, a fost de folos numai familiei de la Deutsche Bank. Și nu știu dacă am, citit, am citat acest lucru acolo. Însă foarte, mulți, foarte multe părți interesate s-au referit la acest lucru în studiile anterioare. Domnul Cun, mai aveți doar 5 minute, deci vă rog, spune președintele. Uh, Stați țările din Europa Centrală. Am fost de acord să alegem o serie de țări și am ajuns la concluzia că așa vom face și cu asta, asta e. Aș fi vrut să includ mai multe țări din Germ- Germania, din Europa de Est, România, Bulgaria, însă am avut timp foarte puțin la dispoziție a trebuit să le alegem pe cele pentru care aveam cele mai multe informații și care erau modele reprezentative în Europa. Domnul Tremosa, de ce este raportul în engleză? Înțeleg că această întrebare nu mi-a fost adresată mie, dar așa ni s-a cerut să-l facem în engleză și timpul nu ne-a permis să, uh, să facem altfel. Aveți dreptate, nu există o corelare clară în ceea ce privește cotele de piață și încălcările legii și structura modelului. E ceva ce are și clar în studiul nostru. Domnul Kramer, am discutat unele chestiuni menționate de dumneavoastră, dar sunt de acord cu cele spuse apropo de organismele de reglementare. Capacitatea administrativă este realmente o problemă în ceea ce privește capacitatea personalului și puterile acestor organisme de reglementare. Reglementarea e fundamentală pentru acest sector și trebuie să fie bine structurată și să aibă personalul adecvat pentru a-și îndeplini sarcinile. Sigur, nu e singurul lucru necesar pentru a asigura deschiderea pieței, dar încurajează creșterea în acest sector. Domnul Zile, cum reducem costurile pentru transportul de marfă? Cred că e o întrebare bună. Oare separarea o să ducă la scăderea costurilor pentru transportul de masă? E mm, depus sub semnul întrebării. Acolo unde a avut loc uh, separarea, dacă vă gândiți la modelul britanic, nu au, cres, nu au scăzut costurile pentru transportul de marfă. Ar putea să ducă la sporirea eficientizării? Da, sigur că da, și poate așa să ducă la scăderea costurilor pentru transportul de marfă. Dar nu este o legătură directă. Țările baltice nu uh, ecartamentul diferit în țările baltice. E un lucru, da, e un punct bun. Accesul e mai greu în acele state membre dacă vrei să te duci direct dintr-un colț al altul al Europei, ecartamentul uh, de tip rusesc nu e tocmai în avantajul acelor țări. Și trebuie, e o chestiune care trebuie rezolvată la nivelul interoperabilității și nu la nivelul separării. Și ultima întrebare, dacă separarea duce la concurență, facilitează concurența, aș spune. Nu e 100% necesară, dar este eficient să avem concurență unde separarea a fost mai mare, s-a văzut că există mai multă concurență, dar nu întotdeauna corelarea este unul la unul. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul grup, a câte două minute, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acest raport arată două lucruri. În primul rând, și la 10 ani de la uh, directivele europene este un eșec în care toate țările se află în diferite situații de infracțiuni și, de fapt, un amestec de infracțiuni și încălcări, pentru că acestea nu, de, nu țin de uh, decizii, ci de toate strategiile lor de a eluda directiva. O altă consecință ar fi că uh, ar fi o performanță foarte scăzută. Noi suntem prietenii uh, sistemului feroviar și cred că ar fi bine să apărăm sectorul fero- transportului feroviar. În al doilea rând, uh, reacțiile nu sunt întotdeauna adaptate. Uh, din potrivă, s-au făcut niște comentarii care m-au uimit un pic. Al doilea lucru pe care îl demonstrează acest raport este că tot dispozitivul funcționează și nu o parte a dispozitivului. Vă reamintesc că în sectorul energiei, telecomunicațiilor și alte domenii nu ne-am pus aceleași întrebări ca în sectorul feroviar. Am aplicat uh, niște dispoziții în care uh, organisme de reglementare sunt independente și, bineînțeles, există un organism de reglementare european și așa mai departe. Deci vedem că aici uh, toată lumea se ocupă de bucățica sa. Și văd că domnul Kramer este foarte preocupat de Franța, dar Franța nu are deloc o independență între infrastructură și operator. Există 50.000 de persoane care se ocupă de infrastructură la SNCF. Deci toată lumea e în aceeași barcă. Uh, deci este vorba de un control egalitar al rețelei. Vă mulțumim că ne-ați amintit acest lucru. Dacă rețeaua este independentă de operator, este cu atât mai bine. Toată lumea știe că e mai bine așa. Vă mulțumim că ne-ați spus că armonizarea procedurilor de omologare și siguranță sunt uh, foarte importante și că toate acestea ar trebui să fie controlate strict de către operatori naționali, eu cred și europeni. În uh, fine, cel mai mult m-a interesat un lucru în studiu și anume că separarea și concurența au îmbunătățit nu doar funcționarea căilor ferate, ci și prestațiile, calitatea și frecvența. Deci, sistemul feroviar este mai bun și mai atractiv dacă este gestionat corespunzător. Deci știm uh, cum trebuie să procedăm pentru a revizui următoarea directivă. Dragi colegi, am încă nouă vorbitori pe lista mea și nu ne mai rămân decât 20 de minute. Vă rog să vă limitați la întrebări întrebări vis-a-vis -vis de această uh, prezentare care ne-a fost uh, făcută, domnul Balcitis. Taip, ačiū pirmininkė. Tikrai gana įdomi studija, tačiau uh, norėčiau. Da, într-adevăr, discutăm un studiu foarte interesant astăzi. Și aș dori să continui uh, ideile prezentate de colegul meu din uh, uh, Letonia. E un caz interesant cel al țărilor baltice, dar, pe de altă parte, avem acest cartament diferit, un sistem de gestiune diferit și avem și acces, uh, un acces interesant la alte piețe, precum Kazahstan, etc., nu considerați că ar fi util să se efecteze un studiu în care să se analize cum, analizeze cum anume s-ar putea încadra cele trei state baltice și Finlanda pe viitor, integra, iar în ceea ce privește accesul la infrastructură, S-ar putea să uh, ne trezim că plătim uh, impozitul la bugetul unor state terțe, în ceea ce uh, privește noi veniți pe piață după separare, ce costurile revin lor. Știm că acum infrastructura este subunită de stat, care va fi situația în viitor, președintele. Dacă vrem un raport cu privire la integrarea Finlandei și statelor baltice, uh, putem solicita acest lucru, însă nu a fost ceea ce am um, cerut uh, domnului Steve Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bach are cuvântul acum. Am înțeles că ați făcut această informare sub presiunea timpului și că statele membre au loc schimbări tot mereu. Ați dat și un exemplu de ce nu s-a făcut o analiză în cazul Germaniei. Din punctul meu de vedere, această informare vine cu la fel de multe întrebări ca și numărul acela la care ar trebui să răspundă. Ceea ce privește autoritățile de reglementare, da, trebuie să dispună de resursele necesare și la nivel de personal specializat. Vorbiți și de armonizare tehnică, aici am vorbit din inimă, pentru că armonizarea tehnică și cea a prevederilor și normelor trebuie continuată și promovată. În ceea ce privește costurile, aici nu ați putut veni cu recomandări clare, în opinia mea, separarea duce la costuri suplimentare și asta și nu doar din cauza cerințelor administrative, ci și din cauza lipsei de sinergii. Ați mai spus, de exemplu, de ce în cazul uh, Regatului Unit. <clears throat> Uh, și aici am uh, anumite dubii cum anume poate fi o societate, de exemplu, uh, complet integrată și să țină de guvern și, pe de altă parte, să fie complet independentă. Doam, doamnă Duran, două minute. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l parafrazez pe domnul Riche. Dacă este un eșec, nu sunt sigură. În afară de problema monopolurilor de stat, pe care vroiam să le combatem cu prima directivă feroviară, aveam o mare diversitate în Europa și o avem în continuare. Știam asta și este valabil în continuare. Cred că comparația cu sectorul electricității, gazelor și transportului aerian are niște limite, pentru că sectoarele sunt foarte diferite. Apoi ne spuneți, domnule David, Davis că fragmentarea în principiu nu este singura soluție și că în plus nu există o corelare directă între diferitele elemente. Dacă există concurență și separare, nu înseamnă neapărat că există eficiență, rezultate și cote de piață. Deci avem modele foarte diferite și există limite uh, în a considera că concurența este scopul absolut. Și uh, pe de altă parte, dacă separăm prea mult, uh, avem culturi de companii diferite, strategii diferite și costuri de coordonare. Închei prin a spune că trebuie să fim prudenți în această reformare. Nu este vorba uh, doar de a trage uh, niște învățăminte, trebuie să facem ceva util și necesar și cred că absența de corelare între diferiții factori este o mare problemă. Deci situațiile sunt foarte diferite și atunci trebuie să avem o mare prudență. Thank you, Mr. Sturks. Two minutes. Mulțumesc, domnul Sturks. Două minute. Mulțumesc. Aici este vorba de un instrument foarte costisitor, care vizează 6% din uh, transportul de pasageri și 10% din transportul de marfă. Deci nu e o chestiune extraordinară. Până la urmă, nu puteți veni cu niște concluzii clare. Nu știți dacă separarea e bună sau nu. Am înțeles un lucru, dar nu știu dacă am înțeles bine. Vă rog uh, să mă corectați dacă mă înșel. Mi se pare că aud, înțeleg că separarea nu e neapărat o ameliorare. Înțeleg de asemenea că ar trebui să ne îngrijim în primul rând, și aici spuneați, majorarea costurilor în cazul separării se datorează deseori cerințelor din partea admin, ad, cerințelor administrative. Vorbiți uh, de contracte și a, că acestea sunt diferite. Vorbiți de Regatul Unit și de cauza costurilor și spuneți că uh, indiferent de decizie. Dar asta este altceva decât uh, separarea activităților. Nu credeți că ar fi oare mai bine să întărim capacitatea autorităților de reglementare și să venim cu cerințe mai reduse? Și, bine, și acest nivel european în... și apoi să existe decizii independente. Înțeles bine sau nu? Domnul Groș, două minute. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule președinte, nu vreau să uh, intru astăzi în dezbaterea pe fond în ceea ce privește deschiderea pieței. Mie aceste două studii prezentate mi se par bune și fiecare coleg uh, și-a putut uh, regăsi aici propriile idei. Cei care își doresc uh, separare au putut găsi argumente pentru și cei care nu o doresc uh, de asemenea. Așadar, un studiu excelent. Ați mulțumit toate grupurile politice. O singură întrebare vis-a-vis -vis de propria mea țară, Belgia. Autoritatea de reglementare este plătită de uh, administratorul de infrastructură. Uh, și nu se menționează nicăieri independența da sau nu, se pare că s-a uitat acest lucru și se mai leagă și de întrebarea colegului meu Bach. Ce înțelegeți de fapt dumneavoastră prin independență? E o chestiune doar juridică? E una de fapt? Sau <clears throat> atunci când vorbiți de independență, vă referiți și la una financiară, pentru că există anumite societăți care pe hârtie apar foarte independente, dar uh, dacă ne uităm la structura de capital, uh, e clară dependența. Și de aceea vă întreb, ați analizat și acest aspect al uh, independenței financiare atunci când vorbiți de independență? Doamna Solinova, două minute. Mulțumesc foarte pe scurt și eu. Aș dori să reacționez uh, la răspunsul dumneavoastră dat domnului Cun și domnului Kremer. Pentru că eu consider că pentru a numi un studiu paneuropean ar trebui să fie implicate și țări din Europa Centrală și de Est. Ne-am dorit să putem extrage niște concluzii semnificative din uh, uh, astfel de studiu. Cred că este o lipsă de metodologie. Mulțumesc, doamna Ayala Sanders. Um, mulțumesc. Îmi pare rău că n-am putut participa la prezentarea acestei note informative, dar am văzut în general care sunt concluziile și uh, fiind atentă la această dezbatere între mari operatori, înțeleg foarte bine care au fost uh, problema. Însă, faptul că nu s-a inclus aici Germania, cred că dă naștere unei probleme legate de concluzii. Eu nu o să mă plâng că Spania nu a fost inclusă aici, pentru că avem și noi alte probleme, așa că la Pirinei se, opresc uh, toate, se oprește tot traficul și așa că nu o să vorbesc despre chestia asta. Sunt elemente contradictorii aici când e vorba de concluzii și în cazul separării, costurile și tendința pare a fi ca aceste costuri să crească ceea ce ne pune niște probleme, pentru că ne gândim că operatorilor istorici le, le lipsește această mână forță, această idee de criză ca să se pună capăt uh, monopolului și pentru a oferi uh, servicii de mai bună calitate pentru pasageri și mărfuri. Însă, în concluzie, dumneavoastră spuneți că uh, situația este datorată altor probleme am auzit că și în statele în Marea Britanie se pune din nou problema integrării, adică unii dintre participanții de pe piață se gândesc să reintegreze elementele separate și aș vrea să știu dacă aveți date legate de această nouă propunere. Nu dacă a fost întâi o separare și atunci să vedem dacă separarea este realmente un model european, fie el uh, britanic, spaniol, german, sau dacă putem să menținem ceea ce avem la ora actuală. Mulțumesc. Domnul Koch, două minute. Da, eu aș dori să revin uh, la lipsa includerii Germaniei, pentru că imaginea pe care ne oferiți este una falsă. Pentru că noi avem 350 de companii pe lângă uh, cea națională Deutsche Bahn au uh, existat și o serie de uh, greve, asta și <clears throat> în fapt asta și uh, pentru în favoarea consumatorilor și s-au uh, dat amenzi, așadar activitatea autorității de reglementare nu poate veni așa de proastă. În final, acum o remarcă din partea mea. Domnul Groș, mi-ați furat uh, ideea. Ați fi putut face cel mai bun uh, raport uh, din lume și toți ar fi găsit uh, critici. Și cei care sunt uh, împotriva separării ar fi găsit uh, critici, la fel uh, și invers. Așadar, nu o lăsă nume de rău, așa e politica, pentru că deseori văd uh, unde trece linia de demarcație în, acest, uh, în această comisie, linia de demarcație politică, dar atunci când este vorba de uh, căi ferate, avem uh, demarcații naționale. Abia se uscase cerneala pe raportul dumneavoastră și am primit un răspuns de la uh, șeful companiei naționale și de asemenea Um, reacțiile s-au ținut în lanț. Pentru că eurodeputații așteaptă un fel de uh, ajutor în a lua o decizie, pentru că chestiunea separării este una <coughs> pe agenda tuturor. Cred că așa cum uh, spunea doamna Iala Sender, nu se va ajunge la o recomasare. Cred că e bine să menținem această separare. Pentru că ne putem uita și la cine deține operatorii din uh, Marea Britanie și dacă analizăm mai clar, e vorba de căile ferate naționale franceze, germane, olandeze. Însă am să pun o întrebare pe care nimeni n-a pus-o. În actualul sistem cu Germania, e Germania un, o problemă sau faptul că nu ați analizat uh, Germania uh, e un fel de scuză ca să se poată spune că nu este un studiu bun. Și întrebarea e de unde își obține banii Deutsche Bahn? De la administrator de infrastructură? Eu știu că răspunsul da, e da, dar uh, vrem uh, un răspuns uh, transparent. Aveți șapte minute la dispoziție pentru a răspunde și, pe urmă, putem să o ștergem. I should answer some of the other voi răspunde și la celelalte întrebări, nu? Și o las pe asta cea mai bună la sfârșit. O să încep cu cele mai ușoare întrebări. Dacă ar trebui să existe un studiu cu privire la integrarea țărilor baltice? Sigur că da, uh, dar uh, eu sunt doar consultant. Domnule Bach, Există foarte multe răspunsuri uh, care dau naștere la foarte multe întrebări în acest sector și în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție am încercat să dăm cât mai multe răspunsuri, dar procesul este unul în permanentă desfășurare. Au existat creșteri ale costurilor și vă voi da exemplul siguranței în Regatul Unit. Am menționat și în prezentare faptul că aceasta nu are neapărat legătură cu separarea. Foarte multe majorări ale investițiilor în uh, modernizări s-au datorat lipsei de investiții înainte de separare mi-ați putea spune că înainte de separare ideea era ca compania să arate bine și atunci nu trebuiau cheltuiți bani ca situația financiară să pară una solidă. Sigur, nu există dovezi care să susțină această afirmație. Problema siguranței este una foarte delicată. Nu aș spune că există vreo legătură între separare și siguranță nu există dovezi care să ilustreze o corelare directă între separare și uh, siguranță, niciuna pozitivă, niciuna negativă. Domnul uh, Durand, vorbeați despre fragmentarea din principiu. Nu cred că cineva din uh, sectorul feroviar vrea să separe um, companiile doar de dragul de a face acest lucru. Uh, Există clar niște obiective de îmbunătățire a eficienței, de reducerea costurilor, de creșterea concurenței și de îmbunătățire a pieței pentru utilizatorul final, fie că este vorba de sectorul de transport de marfă, fie de sectorul de pasageri. Separarea poate să fie un pas în această direcție. Nu este singura măsură, este doar un pas posibil în direcția potrivită. Aveți dreptate, există culturi diferite și aceasta este una dintre marile probleme în sectorul feroviar. Este în uh, a avea o companie de căi ferate integrată uh, este dificil din cauza diferențelor culturale pe care le-am discutat în prezentare. Este un lucru care va necesita foarte mult timp și este o chestiune fundamentală pentru că vrem să ne asigurăm că piața este mai deschisă. Doamna Ștex, nu am înțeles uh, întrebarea dumneavoastră legată de creșterea de 6% a transportului de marfă. Intervenție fără microfon, cer scuze. Aveți dreptate. Au existat creșteri ale costurilor în unele cazuri și aveți dreptate, trebuie să existe un control minim la nivel național pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a acestor situații. Domnul Grolș vorbea despre independență. Domnul Grolș a dispărut dacă este legal sau dacă este o chestiune financiară. Eu aș spune că este o chestiune culturală, în sensul că independența este ca și cu fragmentarea. Nu o faci de dragul independenței, ci o faci pentru a crea o stimulente adecvate pe piață, astfel încât uh, companiile să dorească să investească în sectorul feroviar. Dacă nu există o autoritate de reglementare suficient de independentă, atunci investitorii nu au certitudinea de care au nevoie pentru a-și asuma investiția respectivă. Așadar, în ceea ce privește independența situației financiare, nu am analizat problema în detaliu, dar cred că ar trebui să ne concentrăm pe aspectele culturale și ar trebui să creăm cadrul adecvat pentru a-i stimula pe investitori să investească în acest sector. Doamna Senalova spunea că nu este un studiu paneuropean, dar nu este un studiu, este o notă de informare. Așa cum am menționat, am fi vrut să facem un studiu mai cuprinzător, dar nu a fost posibil pentru că nu am avut suficient timp la dispoziție și de aceea a trebuit să abordăm lucrurile astfel. Apoi, intervenția domnului Koch. Dumnealui se plânge de discriminare. Ați văzut că era vorba de încălcări nu neapărat de reclamații. Sigur că există reclamații din partea celor care vor să aibă acces și toate acestea au legătură cu incertitudinea despre care vă vorbeam. Dar ar, putea, ar fi putut să existe și mai multe reclamații, pentru că nu există același nivel de certitudine în ceea ce privește investițiile în căile ferate. Ultima întrebare acum. Uh, domnul președinte, neutilizarea Germaniei în studiu este o problemă sau este doar un pretext? Uh, nu este o problemă. Noi ne-am uitat doar la niște modele și am dat exemple de modele în diferitele state membre. Este clar că în toate piețele au avut loc și au în continuare loc evoluții. Piața se schimbă și cred că există că acele țări sunt reprezentante ale modelelor care au fost introduse în statele membre. Am prezentat aspecte pozitive și aspecte negative și cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dionori, pentru prezentare. După cum vedeți, este un subiect foarte interesant pentru deputați, într-un fel sau altul. Oricum, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru explicațiile dumneavoastră. Amendamentele, termenul pentru proiectul de raport este 24 mai. Examinarea amendamentelor pe 20 iunie, votul în comisie 12 iulie și votul în plenară în septembrie Cred că 30 mai era termenul pentru depunerea amendamentelor. Știu că domnul Tremoza a menționat acest lucru uh, și aseară și azi de dimineață. Coordonatorii au confirmat acest grafic de timp și comisia a confirmat calendarul. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai am nimic la diverse. Doar vreau să vă spun că următoarea reuniune va avea loc pe 23 mai, luni, la Bruxelles, la ora 15. Aș dori să le mulțumesc și interpreților, spune domnul președinte, declar închisă această reuniune.